colleagues, we're going to make a prompt start. People... Dragi colegi, haideți să ne grăbim să începem, pentru că toată lumea trebuie să plece. Știu că e greu și avem multe voturi în această după-amiază, deci vom începe cât mai rapid. Punctele 7, 10, 11, 12, 13 și 15 au fost amânate. Dacă nu aveți obiecții, ordinea de zi se consideră adoptată. Profilul lingvistic, croata și uh, gaelica nu sunt disponibile astăzi și uh, trebuie să aprobăm recomandările coordonatorilor luate prin uh, procedură scrisă în 26 aprilie, ce anume de a organiza o reuniune libe suplimentară la Strasburg pe 9 mai. Sunteți de acord? Sunteți de acord? Și acum avem un vot electronic. Vă rog să-mi faceți semn dacă nu aveți cartelele electronice de vot vom începe imediat dacă nu aveți cartela de vot, ceea ce este de înțeles dacă ați uitat-o la plenară. Vă rog să mi faceți semn și o să încercăm să rezolvăm problema, pentru că trebuie să începem cât mai rapid ca să poată toată lumea să plece după voturi. Nu-mi face nimeni semn? Bun. Okay, just checking with coordinators Coordonatorii, vă rog să-mi spuneți dacă toată lumea e gata, toată lumea e pregătită. Point four. Trecem la punctul 4. Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare și Formare în materie de aplicare a legii Europol și aprobarea deciziilor 2009 371 per JAI și 2005 681 per JAI. Raportor este domnul Diaz de Mera. Dragi colegi, haideți să trecem la vot, dar mai întâi trebuie să-l întreb pe raportor dacă dorește să ia cuvântul. Dacă nu dorește, vom începe votul. Muy brevemente, señor presidente, en términos... Foarte rapid, domnule președinte. Am făcut o cale lungă, am ajuns la sfârșitul um, acestei lucrări, acestui raport și vreau să le mulțumesc tuturor pentru colaborare. Și îndeosebi mulțumesc uh, colaboratorilor mei și dumneavoastră, domnule președinte. Președintele spune că traducerea nu este pe canalele corecte. I think if the interpretation booths could sort out which channel they're interpreting to, that would be helpful. Thank you. Okay, have another go, Mr. Diaz de Mera. Vă rog să mai încercați o dată, domnule Diaz de Mera, să repetați ce ați spus. Es facil. Repetir. E ușor. E foarte ușor să repet ce am spus. Voiam să mulțumesc tuturor din toată inima pentru colaborare și colegilor de la grupurile politice care s-au implicat în acest proces foarte lung care acum ajunge la final. Și aș dori să le mulțumesc asistenților mei și dumneavoastră, domnule președinte. Thank you very much, Mr. Diaz. Mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Haideți să trecem la amendamentul 3. S-a deschis votul. The vote S-a închis votul. That is rejected. Se respinge. And we move to the final vote. Trecem la votul final. Dragi colegi, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă 40 la 3 și 2 abțineri. Felicitări raportorului. Mulțumesc. We move now to point five. Haideți să trecem la punctul 5, condițiile de intrare și de a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată și neremunerată, servicii de voluntariat și muncă oper, reformare. Proiectul de aviz a fost prezentat pe 11 aprilie. S-a deschis un termen de depunere de amendamente, dar nu a fost depus niciun amendament în termenul respectiv. În conformitate cu articolul 66, votăm direct proiectul de recomandare prezentat de raportor. Doamna Wikström este raportor, nu este aici, așadar trecem direct la vot, vot electronic. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. And that is carried 40... Se adoptă 40 la 5, o abținere. Felicitări raportoarei în absență. Colleagues, we move to point Dragi colegi, trecem la punctul 6, combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE. Raportor pentru aviz este Boril Valero. Dacă nu dorește să ia cuvântul, putem trece la vot. Doriți să luați cuvântul, vă rog. Bara väldigt snabbt så vill jag tacka foarte rapid voiam să le mulțumesc tuturor celorlalți raportori din umbră. Mulțumesc pentru cooperarea excelentă și mulțumesc pentru că m-ați ajutat să pregătesc acest raport. Asta voiam să zic. Mulțumesc mult de tot, a fost o cooperare excelentă. Mulțumesc, doamnă Valero. Trecem la vot. Amendamentul 10 s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 1. S-a deschis votul. The vote is closed. That is carried. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 16. S-a deschis votul. The vote is closed. Is carried Se adoptă 17. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 18. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. That is carried. Compromise. Se adoptă. S-a deschis votul la compromisul 8. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3, vot pe părți, partea 1, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3, partea 2, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 25, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Mă scuzați, partea a doua. Prin apel nominal s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 27 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul.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 S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4A s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 10 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 5 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 45. Vot separat. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 46 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 47, partea 1, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 48, vot separat, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 49, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 6, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 56, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 57, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 60. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 63. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 66. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 64. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 65. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 68. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 71. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 72. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 74. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 75. S-a deschis votul. Să achizi votul. Se adoptă. 76. S-a deschis votul. S-a achis votul. Se respinge. 77. Vot pe părți. Cerut de SND. Partea 1. S-a deschis votul. Ba nu, trecem direct la partea a doua, spune președintele. Mă scuzați, partea întâi de la 77 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mă scuzați, nu știu ce am cu amendamentul ăsta. Partea a doua. S-a deschis votul. închis. Se adoptă. 78. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 79. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 80. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 86. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 87. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 89. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 91. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 92. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 93. Partea 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă partea a doua, s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. Amendamentul 94, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum trecem la referiri și considerente. Amendamentul 1, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 2, s-a deschis votul. Se adoptă. Amendamentul 3 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 7. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum textul astfel modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 46 la 0 cu 5 abțineri. Felicitări raportorilor. Colleagues, now we move to point 8, <clears throat> provisional measures. Dragi colegi, trecem la punctul 8. Este vorba de um, norme speciale pentru Suedia în ceea ce privește protecția internațională Ehm, decizia Consiliului 2015-1523 eh, și 2015-1601 în ceea ce privește măsuri provizorii cu privire la protecția internațională și în ceea ce privește Italia și Grecia. Raportoare Ska Keller. Raportoarea ne propune să respingem propunerea Comisiei. Să ascultăm îndeaproape acest mesaj. În eh, conformitate cu regula 174 cu 2, mai întâi vom vota propunerea de respingere a raportorului și dacă acest amendament este adoptat, atunci vom vota doar amendamentul 2 la rezoluția legislativă. Apoi, dacă propunerea raportoare este respinsă, vom trece la votul amendamentelor depuse la propunerea comisiei și apoi vom vota propunerea astfel amendată în ansamblul ei și în cele din urmă și rezoluția legislativă. Sper să fie clar. Doresc uh, doar să o întreb pe doamna Keller dacă vrea să intervină. Nu e cazul. Ei bine, acestea fiind spuse, să trecem, vă rog, la vot. O, știu că nu încurajez pe nimeni să vorbească, dar vă rog frumos să o faceți dacă chiar simțiți nevoia. Să trecem așadar la vot. Va fi, bineînțeles, un vot prin apel nominal, deci începem Amendamentul 0. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 30 de voturi împotrivă, 23 pentru. Amendment 8. The vote is open. Amendamentul 8 s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. Amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 4, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Six. Uh, the vote is open. Amendamentul 6 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum propunerea comisiei astfel amendată. S-a deschis votul. Îl aștept pe coordonatorul meu. S-a închis votul. Se adoptă. Dragi colegi, trecem la amendamentul 2, la propunerea legislativă, la rezoluția legislativă. S-a deschis votul. amendment 2, isn't it? E amendamentul 2, nu e așa? Deci trecem la amendamentul 2. Everyone clear on... E clar pentru toată lumea? toată lumea? Deci trecem la amendamentul 2. Amendamentul 2. S-a deschis votul. De fapt, fusese deja deschis. S-a închis votul și se respinge. 37 de voturi la 14, spune președintele. Vot final acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 27 pentru, 23 împotrivă, o abținere. Thank you to the rapporteur. Mulțumim raportoarei. Următorul vot. Dragi colegi, avem ultimul vot. În ceea ce privește noile substanțe psihoactive, și măsurile de control aplicate acestora. Raportor, domnul Boni, dacă dorește să intervină. Doriți să interveniți înainte de vot? Bine. Trecem așadar direct la vot. Nu sunt uh, amendamente depuse, deci trecem la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 51 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, o singură abținere. Felicitări raportorului Boni. colleagues, we're going to make an immediate start for the... Dragi colegi, trecem direct la următorul subiect de pe ordinea de zi. Mulțumesc pentru înțelegere. So colleagues, let's let's resume the session. Dragi colegi, haideți să ne reluăm lucrările. Am onoarea de a ura bun venit, doamne comisar Iurova. Sunt uh, multe subiecte pe care trebuie să le dezbatem cu domnia sa. ECRIS, EPO, cu precădere, dar uh, și chestiuni legate de uh, acordul umbrelă și uh, acordul dintre UE-SUA cu privire la Privacy Shield. Iar în ceea ce privește organizarea practică, uh, doresc să dau mai întâi cuvântul domnului comisar, pentru vreo 10 minute, sper eu, după care deschidem dezbaterea. Va exista o primă rundă de întrebări adresate de coordonatorii fiecărui grup politic, după care uh, doamna comisar va putea răspunde și va exista și o a doua rundă de întrebări din partea celorlalți deputați care doresc să participe și iarăși doamna comisar va avea timp să ne răspundă sugerez colegilor care doresc să intervină să se limiteze la două minute. Fără alte întârzieri, doamnă Iurova, vă dau cuvântul. Doamnă președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a continua cu dumneavoastră dialogul. Și astăzi doresc să vă vorbesc despre partea de justiție în domeniul penal. De la ultimul dialog structurat din 2015, din octombrie, Europa a trecut uh, prin niște atacuri teroriste oribile la Paris și la Bruxelles, iar Comisia, în acest sens, și-a consolidat uh, inițiativa în lupta cu terorismul, subliniind totodată că trebuie să facem asta respectându-ne valorile. Cooperarea judiciară în materie penală este o parte a răspunsului nostru uh, în fața acestor provocări. Noi am prezentat uh, un amendament uh, pentru ECRIS, în așa fel încât să existe un schimb de informații mai bun cu privire la dosarele penale ale resortisanților din terțele state. Și mă bucur să văd că domnul raportor Kirkop a început și el să lucreze la această importantă propunere care va Uh, îmbunătăți situația schimbului de informații dintre statele membre. Doresc de asemenea să vă spun că am lansat o altă dezbatere importantă la nivelul ministrilor de justiție la Consiliul Informal din ianuarie de la Amsterdam. Dumneavoastră ați fost uh, acolo, domnule președinte Moraes. Nu știu, nu-l văd la prezidiu, sper că mai este aici. Este vorba de o inițiativă a președinției olandeze cu privire la asistența care există uh, cu anumite terțe state, dar trebuie să mergem dincolo de asta și să vedem uh, care sunt uh, limitele tradiționale în acest domeniu și dacă, într-adevăr, acestea se merg mână în mână cu lumea digitală. Este vorba despre digitalizarea dreptului penal, practic. Vom propune niște amendamente bine țintite în ceea ce privește directiva cu privire la spălarea de bani. Am constatat că trebuie să facem mult mai multe pentru a rezolva problema finanțării terorismului și uh, vom analiza situația uh, registrărilor la bancă, Um, și uh, vom uh, analiza și problema cardurilor prepaid anonime. Încercăm să rezolvăm această problemă fără însă a aboli acest mijloc important de plată. După criza documentelor Panama, uh, am decis să revenim și la problema transparenței. Dumneavoastră și în special doamna raportor Sargentini ați subliniat importanța subiectului la trialog. Uh, doresc să vin cu o propunere de revizuire în iunie. Și pe lângă toate aceste măsuri de prevenție, Comisia va propune până la finele acestui an și uh, recunoașterea reciprocă a deciziilor judecătorești în ceea ce privește confiscarea și înghețarea activelor într-un anumit stat, în așa fel încât această decizie să își găsească recunoașterea și într-un alt stat membru. Cu privire la drepturile fundamentale, sunt mândră că am uh, finalizat reforma cu privire la protecția datelor și mulțumesc uh, raportorului Albrecht și uh, raportoarei Lauristin pentru poziția asumată. Am reușit să obținem un rezultat bine echilibrat, un rezultat amplu și acum trecem la implementare în așa fel încât statele membre să fie pregătite, împreună cu autoritățile pentru protecția datelor, cu întreprinderile și cu uh, cetățenii, pentru că va intra în vigoare regulamentul uh, cu privire la protecția datelor, cândva prin primăvara lui 2018. Ne pregătim pentru acest eveniment major și considerăm că protecția datelor este un drept fundamental. Trebuie să vină în sprijinul inovării și în sprijinul întreprinderilor în era digitală. De asemenea, vom uh, îmbunătăți și cooperarea la nivel polițienesc și la nivelul autorităților de implementare judiciară. Avem nevoie de aceste măsuri de protecție și în momentul în care se face transferul de date personale dincolo de Atlantic. Și de aceea, mâine, Comisia va propune semnarea acordului umbrelă care pune bazele uh, unor bune standarde de protecție a datelor cu caracter personal în ceea ce privește uh, cooperarea judiciară și polițienească care există între UE și statele sale membre și um, SUA. În ceea ce privește uh, protecția uh, vieții private în domeniul comercial, lucrăm cu partenerii americani pentru a încorpora recomandările Privacy Shield uh, făcute de grupul de lucru pe articolul 29. Am progresat și în ceea ce privește adoptarea drepturilor procedurale și pachetul aferent acestui element. E un important moment de care trebuie să profităm acum și vreau să mulțumesc raportorului De Jong și să îi garantez că se va bucura de sprijinul nostru pentru a obține un rezultat concret, mai ales în ceea ce privește domeniul de aplicare. Cu privire la situația specială a copiilor migranți, doresc să vă ofer garanția că mereu voi ține cont de nevoile speciale ale acestora, că e vorba de hotspots, că e vorba de uh, minorii neînsoțiți, că e vorba de integrarea eficientă a acestora. E o problemă care trebuie rezolvată așa cum trebuie și vreau să vă spun ce am făcut cu privire la combaterea discursului xenofob. Îmbunătățim dialogul cu furnizorii de servicii pe internet și sperăm să venim cu un cod de conduită în ceea ce privește înlăturarea de conținut de pe internet până în iunie. Vrem să respectăm dreptul la liberă exprimare făcând asta dar trebuie în același timp să ne asigurăm că internetul nu este un loc fără niciun fel de regulă. Pentru asta e nevoie de o mai bună cooperare între autoritățile ă, de urmărire penală și vrem să finalizăm în acest sens ă, dosarul cu privire la parchetul european și să reformăm Eurojust. Obiectivul meu este de a finaliza uh, dosarul cu privire la parchetul european în decursul acestui an și apreciez angajamentul președinției neerlandeze de a progresa pe acest dosar important. Voi discuta în detaliu despre acest subiect la Bratislava mâine cu, președinție, cu viitoarea președinție slovacă. Facem progres treptat și la negocierile de la Consiliu cu privire la parchetul european statele membre uh, au spus că, în principiu, sunt de acord cu părțile cheie ale propunerii. Sigur, regula este că nu avem niciun acord până nu am bifat toate punctele. Așa că analizăm acum prima lectură a articolelor restante. Și poziția mea la negocieri a fost întotdeauna aceeași. Vreau să avem un parchet european independent și eficient. competența acestea trebuie să fie fără echivoc. Trebuie să existe o prioritate foarte clară uh, cu privire la ce competențe trebuie respectate. Să includem și valori din directiva PIF um, și să uh, confirmăm acele argumente care au venit de la CEJ. Normele în ceea ce privește competențele ancilare trebuie să fie foarte clar respectate, în așa fel încât uh, să avem în vedere și protecția intereselor financiare. Avem un regim complex, practic, pe care îl introducem astfel, în așa fel încât uh, să ne eficientizăm uh, eforturile și să nu le dedublăm. Am propus și o structură nouă aici, în așa fel încât să avem o formulă de tip colegiu la parchetul european. Consiliul a introdus de asemenea și uh, o legătură națională în cadrul parchetului, insistând că uh, procurorul european trebuie să supravegheze cazurile și în, momentul, în statele membre. Consiliul a avut uh, în vedere și crearea unor instanțe permanente și a introdus și posibilitatea ca Um, aceste instanțe permanente să aibă o delegare a prerogativelor prerogativelor în momentul în care e uh, implicat și procurorul european în statele membre. Și există posibilitatea de a deroga, deroga, delega mă scuzați, aceste uh, prerogative. Ar putea apărea niște incertitudini juridice și de aceea trebuie să prevedem capacitatea de a realoca cauzele de la un procuror la celălalt. Și uh, acest transfer decizional ar trebui uh, să fie restricționat la cazurile minore. Astfel, nivelul central ar putea să aibă o activitate de supraveghere și ar putea să construiască o politică uh, în Procuratura Europeană adevărată. Doresc de asemenea să progresăm și în ceea ce privește regulamentul Eurojust. Uh, Trebuie să aducem la zi funcționarea Eurojust. Eurojust trebuie să fie mai bine utilizat de către statele membre, mai ales în ceea ce privește coordonarea reuniunilor, uh, echipele comune de anchetă, acestea venind în sprijinul eforturilor internaționale uh, de investigație. Trebuie în continuare să acoperim lacunele judiciare, dar în același timp să ne concentrăm și pe implementare și pe transpunere, pentru ca toate aceste norme să devină o realitate la ordinea zilei. Achiul nostru, în continuare, nu este suficient de bine digerat la nivel legislativ național. Recordul, um, mă scuzați, um, transpunerea, rata transpunerii este în continuare una lacunară. Prin urmare, trebuie să aplicăm la nivel european toate instrumentele de cooperare penală, în așa fel încât să creăm o relație de încredere. Doar astfel vom reuși să obținem uh, un domeniu pe deplin funcțional cu capacități uh, transfrontaliere de anchetă și judecată. Există mai multe anchete teroriste care sunt în derulare în statele membre, în paralel, ceea ce este un bun exemplu, pentru că iată cât ne costă lipsa de cooperare. Rezultă în întârzieri și în erori. Avem la nivel european instrumentele necesare, dar acestea trebuie să fie aplicate corect. Și, pe de o parte, Asta înseamnă că statele membre trebuie să implementeze achiul, să aibă manuale, să aibă linii directoare, să-și pregătească personalul uh, dar, de cealaltă parte, ar trebui să lansăm și proceduri de încălcare la nevoie, mai ales acolo unde acestea sunt necesare pentru a avea o transpunere Uh, completă. În această săptămână am dat curs unei uh, discuții pe care am avut-o cu ministrii de justiție în martie la Consiliul JAI. Discutam la vremea respectivă despre radicalizare la nivelul conferinței ministeriale. Organizasem chiar eu acest eveniment. Radicalization of imprisoned Încercam să vedem cum putem să combatem radicalizarea persoanelor uh, în închisori și în penitenciare. Mai multe cauze duc la radicalizare unele, una dintre aceste cauze este cea a condițiilor slabe din multe închisori din Europa. Um, am anunțat uh, că vom lansa un grup la nivel înalt care, pe baza recomandărilor pregătite de un uh, subgrup care se ocupă de închisori, uh, să facem schimb de bune practici între statele membre și am transmis această informație mai devreme în această săptămână președintelui dumneavoastră. În ceea ce privește statul de drept în Uniunea Europeană, cunosc munca uh, Comisiei Libe pe acest uh, subiect sub uh, leadership-ul doamnei Intveld. Urmărim cu interes acest dosar împreună cu vicepreședintele Timmermans. Funcționarea sistemului de justiție este o parte importantă a statului de drept. Permiteți-mi să profit de această oportunitate pentru a vă informa uh, despre rezultatele celui de-al patrulea tablou de bord privind justiția. După cum știți, tabloul de bord ajută cele 28 de state membre în eforturile lor de a îmbunătăți eficiența, calitatea și independența sistemului judiciar. Oferă informații comparative în cele trei elemente principale pentru toate cele 28 de state membre. În general, majoritatea statelor membre fac progrese în îmbunătățirea sistemelor lor uh, de justiție și există unele tendințe îmbucurătoare de la primul tablou de bord. În primul rând, în ceea ce privește eficiența, durata procedurilor, în uh, cazuri civile și comerciale uh, s-a îmbunătățit. Însă, în cazuri administrative s-a situația s-a deteriorat. În ceea ce privește calitatea, există o îmbunătățire în folosirea, de exemplu, a um, TIC pentru um, um, solicitările de uh, mărime mică, dar uh, mai trebuie să îmbunătățim folosirea uh, tehnologiei informațiilor și pentru gestionarea dosarelor. Tabloul de bord continuă este un instrument în continuă evoluție. În acest an, pentru prima dată, include uh, sondaje eurobarometru în ceea ce privește percepția, referit, uh, percepția independenței instanțelor uh, și judecătorilor în rândul persoanelor private și întreprinderilor. Sondajele arată că percepțiile varia, variază foarte mult între statele membre. în statele membre în care independența este percepută ca fiind scăzută, um, respondenții spun că percepția lor se um, datorează interferențelor din partea uh, guvernelor, uh, autorităților, dar și unor factori uh, privați sau unor întreprinderi. Trebuie să îmbunătățim asta. Stimați colegi deputați, um, am, m-am referit numai la un număr mic de subiecte, dar sunt convinsă că îmi veți adresa întrebări pe toate celelalte. Vă mulțumesc pentru atenție. <clears throat> Uh, Mulțumim, doamna comisar. Începem imediat cu runda coordonatorilor. Nu o văd pe doamna Holmeier, dar mi s-a spus că domnul Boni va vorbi în numele PPE. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă comisar. Este o plăcere să vă revăd Vă mulțumesc foarte mult și pentru scrisoarea explicativă. Cred că este important să avem posibilitatea să fim la curent uh, cu toate portofoliile activității dumneavoastră. Câteva observații pe scurt. În primul rând, cred că trebuie să cooperăm mai strâns în ceea ce privește domeniul uh, schimbului de informații și uh, Asta include și ECRIS. Este important, că avem nevoie de asta și sugestiile dumneavoastră de a folosi instrumente digitale în uh, dreptul penal și în procedură, în proceduri în instanță, mi se par uh, sugestii foarte bune pentru că se poate um, se pot accelera procedurile. Apoi cred că este uh, important uh, să semnăm acordul umbrelă, cum ați spus, mâine. Au existat unele întrebări din partea comisiei noastre, însă cred că trebuie să mergem mai departe. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperarea cu toți uh, partenerii, mai ales uh, cu grupul pe baza articolului 29 în ceea ce privește um, apărarea, protejarea vieții private. Avem nevoie de Uh, să găsim cele mai bune soluții aici. De asemenea, a fost foarte important ceea ce ați spus în ceea ce privește uh, discursul bazat pe ură. În iunie vom discuta codul de conduită și activitatea comisiei uh, va fi încheiată. Acest cod de conduită, cred eu, este unul foarte important pentru că este pentru, important pentru libertatea internetului, dar în același timp ne va oferi și instrumente pentru a combate uh, discursurile și incitarea la ură. Mi se pare un domeniu foarte important, mai ales pentru tineri. De asemenea, în ceea ce privește pachetul uh, protecției datelor, S-au adoptat uh, direct, uh, cele două directive în acest sens, însă Uh, munca nu este finalizată. Mă întrebam dacă Comisia are o vreo intenție de a crea un plan de aplicare, mai ales pentru GDPR. Sunt mai multe instrumente, vreo 29, care trebuie implementate la nivel național și trebuie să ne asigurăm că flexibilitatea, care într-adevăr este necesară, nu va duce la 28 de reguli și implementări diferite. Ce plan are Comisia în acest sens? Doamna Zipăl, mulțumesc. Aș dori să mă concentrez asupra câteva subiecte, convinsă fiind că și alți colegi vor avea alte întrebări. În ceea ce privește acest Privacy Shield, există două îngrijorări, aș vrea să menționez două dintre ele. În primul rând, faptul că administrația americană nu exclude colectarea masivă și fără discriminare a datelor din Uniunea Europeană. Aș vrea să știu cum asta se potrivește cu conceptul european că nu trebuie să, că nu putem considera proporțional și necesar să fie supravegheați în masă toți cetățenii. De asemenea, ne întrebăm dacă uh, ombudsmanul um, are suficiente puteri pentru a lucra eficient și dacă este independentă mecanismul ar putea, ar, s-ar putea să fie mult prea complicat pentru a fi folosit de persoane private. Puteți să ne dați niște argumente și niște idei pe acest subiect? Apoi, în ceea ce privește acordul umbrelă, știți că atât acordul PNR cu Statele Unite, uh, cât și TFTP, însă uh, acordul umbrelă se aș, preve, uh, prevede și uh, măsuri în acest sens. De asemenea, uh, căile de apel în Statele Unite, căile de acces sunt legate de fluxul de date comerciale. Pare că um, posibilitatea de a avea căi de acces uh, depinde de acordul nostru pentru acest Privacy Shield. Care este poziția noastră pe acest subiect? Și apoi, în ceea ce privește parchetul european, există o poziție a Parlamentului European ce va um, fi publicată în ceea ce privește parchetul. În ce măsură pot fi preluate uh, îngrijorările Parlamentului în dezbaterea actuală din Consiliu? Mulțumesc, spune doamna președinte. Domnul Hala Aho. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Domnul Kirkup nu poate fi prezent din cauza că trebuie să fie în regatul unii, dar m-a rugat să uh, spun următoarele lucruri în numele său. Combaterea criminalității și terorismului în Uniunea Europeană este posibilă numai dacă statele membre reacționează rapid și cooperează eficient o abordare proactivă și concertată pentru ca mm, sistemele noastre penale să funcționeze împreună este vitală dacă vrem să răspundem la provocările cu care ne confruntăm. Grupul ECR nu consideră că este nevoie de o armonizare totală a sistemelor de justiție pentru a uh, obține acest, atinge aceste obiective un angajament de a coopera și de a face schimb de informații utile este cea mai uh, eficientă cale de a obține rezultatele dorite. În calitate de raportor pentru regulamentul ECRIS, domnul Kirkhope așteaptă cu nerăbdare cooperarea cu dumneavoastră. Dumnealui crede că modificările pe care le facem referitoare la uh, cetățenii din state terțe sunt vitale. Este vorba despre uh, egalitatea între cetățenii europeni și cei din state terțe în fața justiției. Nu există niciun motiv logic pentru care să nu punem în aplicare această măsură. Astfel de măsuri sunt vitale pentru încrederea în libera circulație și în securitatea noastră internă. Domnul Kirchhoff mulțumește Comisiei pentru propunere și uh, se bucură că va putea exista o bună cooperare. Încă un subiect, banii. Trebuie să-i lovim pe uh, infractori acolo unde îi doare cel mai tare, și anume în portofel. Ne poate spune Comisia ce uh, acțiuni dorește să ia și cum dorește să îmbunătățească schimbul de informații prin uh, revizuirea legislației privind spălarea banilor și asta nu numai în domeniul de aplicare al parchetului european, dar și în uh, scopuri de terorism și uh, trafic de ființe umane. Cum putem încuraja autoritățile de aplicare a legii să coopereze pentru uh, să coopereze la nivel uh, european? Și apoi se va face o revizuire a Uh, acestui concept de echipe comune de anchetă pentru a vedea cum poate fi îmbunătățit acest instrument pentru a răspunde la provocările momentului. Mulțumesc! Grisbeck, Mulțumesc, doamna Grisbeck, în numele grupului ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc, uh, doamnă comisar, și să salut angajamentul dumneavoastră pentru toate subiectele acoperite de parchetul dumneavoastră, de portofoliul dumneavoastră, voi începe printr-un, cu unul dintre obiectivele principale ale Uniunii Europene. Protecția și promovarea drepturilor copiilor. Uh, aș vrea să mă refer tocmai la uh, Uh, ceea ce ați spus și dumneavoastră referitor la situația catastrofală a miilor de minori neacompaniați care se regăsesc pe teritoriul european. Și, uh, bineînțeles, și uh, situația în general a copiilor migranți. Programul Uniunii Europene în ceea ce privește dreptul copiilor, programul 2011-2014, s-a încheiat Aș vrea să știu dacă la, la imboldul dumneavoastră Comisia dorește să prezinte o nouă strategie ambițioasă, aplicabilă, eficientă, globală, însoțită de un plan de acțiune uh, concret uh, pentru protecția copiilor. Un al doilea subiect uh, la care v-ați referit și dumneavoastră, acordul umbrelă și este vorba mai ales de schimbul de date între Statele Unite și Uniunea Europeană. Acordul umbrelă, dar și acest privacy shield, acest scut al vieții, uh, al vieții private, acestea ar trebui să fie în conformitate uh, totală cu noua legislație europeană în ceea ce privește protecția datelor asta și în conformitate cu acordul la care s-a ajuns în plen. Nu am să mă refer din nou la articolul 29, s-a menționat și sunt de acord. Încă pe scurt ceva, doamnă președinte, în ceea ce privește parchetul european, propunerea inițială era să fie o structură centralizată, destul de europeană, Însă acest uh, lucru a fost revizuit la presiunea statelor și se prevede acum o structură descentralizată, foarte interguvernamentală, cu procurori uh, delegați, uh, detașați, pe care i-ați numit un colegiu. Mă întreb dacă vreți să faceți, dacă aveți intenția să faceți o evaluare a costurilor um, pentru um, această nouă structură. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Sargentini. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să vă spun că aștept cu nerăbdare propunerile doamnei comisar privind directiva anti-spălarea banilor. Mai ales, dat fiind că ați spus că nu urmăriți doar finanțarea terorismului, ci că țineți cont și de uh, dosarele Panama să verificați uh, trusturile ar fi foarte bine. Știu că Parlamentul European uh, a luptat mult pentru această idee, dar nu am reușit să o promovăm, mai ales din cauza guvernului britanic. Cred că situația politică în Regatul Unit s-a schimbat oarecum, ceea ce ne va permite să avem uh, formulări mai dure în legătură cu trusturile. Apoi, în legătură cu Privacy Shield, uh, constatăm că autoritățile europene pentru protecția datelor consideră că Privacy Shield nu este suficient pentru protejarea datelor noastre personale care sunt transferate în SUA. Și întrebarea pe care am mai pus-o în repetate rânduri este dacă veți uh, renegocia sau cel puțin veți introduce o um, clauză de caducitate în decizia dumneavoastră. În ceea ce privește acordul umbrelă, înțeleg că acesta va fi semnat mâine dar um, Ministerul de Interne din SUA a acceptat um, prevederile privind PNR din US uh, Privacy Act, din legislația privind protecția vieții private. Deci, uh, acordul umbrelă nu mai este atât de puternic Vreau să vă întreb dacă veți cere să fie inversată această excepție înainte de a semna acordul umbrelă privind protecția datelor personale. Și în cele din urmă, în legătură cu ECRIS, mai ales articolul 4A din propunere, știe Comisia că data de bază, că baza de date care conține cazierele judiciare va conține și cazierele judiciare ale cetățenilor europeni care au dublă cetățenie, uh, după părerea noastră, e vorba de o uh, discriminare a cetățenilor acelora și aș vrea să știu cum intenționează Comisia să rezolve această problemă de discriminare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar! Doriți să răspundeți la aceste întrebări sau uh, trecem mai departe? Vă rog! Yes, thank you very much. Uh, I have to... I read how, how I got the, the questions. On, uh, yeah, Mr. Boni had several comments. Domnul Boni s-a referit la ECRIS. ECRIS este o parte a agendei de securitate și din motive foarte întemeiate pentru că este necesar să existe acces la datele uh, cetățenilor din state terțe care au fost condamnați în instanță. Așadar, uh, ne bucurăm că reacțiile au fost foarte pozitive, nu doar din partea statelor membre, ci și din partea Parlamentului, pentru că toată lumea înțelege că este foarte util. Vreau să fiu deschisă cu dumneavoastră, m-am temut că vor fi obstacole în legătură cu includerea amprentelor digitale, dar am decis să uh, depun propunerea cu o cerere de includere a amprentelor, pentru că noi dorim o identificare unică. În același timp, în ECRIS ne străduim să respectăm toate standardele de protecție a datelor personale ca să nu fie niciun fel de probleme, niciun fel de încălcări ale uh, acestor prevederi. Trebuie să continuăm lucrul nu doar la ECRIS, ci și la alte sisteme care ajută autoritățile de aplicare a legii să lucreze transfrontalier, pentru că avem Schengen, care oferă multe șanse fantastice este per total foarte pozitiv, însă tot Schengen dă și infractorilor șansa de a se deplasa și de a comite infracțiuni. Deci nici infracțiunile nu au frontiere. Așadar, în domeniul justiției penale și în ceea ce privește agenda de securitate, ne străduim să maximizăm potențialul de cooperare internațională între autoritățile de aplicare a legii, între parchete, între autoritățile de poliție, pentru a le permite să acționeze rapid. La atacurile din Europa, la atentatele din Europa, am văzut că rapiditatea este esențială pentru urmărirea infractorilor. În ceea ce privește discursul de incitare la ură, nu mă aș refer, m-aș referi la acesta în discursul meu privind combaterea radicalizării în general. Am convingerea că sunt două căi de radicalizare, una online, cealaltă în închisori. În ceea ce privește radicalizarea online, știu că unele grupuri de persoane doresc să înceapă un război civil în Europa și vreau să spun pe șleau. Ceea ce se întâmplă deja online, într-un fel. Atunci când citești discuțiile, când vezi uh, toate incitările la ură deschisă, la violență, e clar că acest război există deja. În același timp, internetul este o lume în care trebuie să protejăm libertatea de exprimare, deci avem o dilemă teribilă. Ca în multe alte cazuri când avem astfel de dileme, trebuie să vedem ce prevede legea și legea spune clar că unele lucruri trebuie interzise. Discursul de incitare la ură, care are potențialul de a incita la violență împotriva unor grupuri de persoane, minorități, homosexuali, persoane cu dizabilități, trebuie interzis. Și trebuie combătut prin orice mijloace. Unul din aceste mijloace ar fi ca providerii de uh, internet să ne ajute să rezolvăm această situație, să colaboreze. Și am spus-o și data trecută când am fost aici. Cred că și aceste entități înțeleg că sunt o parte a problemei și recunosc că trebuie să fie o parte a soluției. De aceea, providerii sunt dispuși să uh, reacționeze, să ne ajute, să creăm un cod de conduită bazat pe legislație europeană, inclusiv pe jurisprudență europeană. Pentru că acum vedem că ei aplică legislația americană. Trebuie să insistăm să se uh, aplice și principiile noastre. Deci mă bucur că vă pot da informații pozitive. Acest cod de conduită va prevede un angajament ca providerii de internet să șteargă conținuturile de incitare la ură în termen de 48 de ore din momentul în care se descoperă acest discurs. Există un set uh, cuprinzător de măsuri fără să se aducă atingere libertății de exprimare. În ceea ce privește pachetul uh, de protecția datelor și planul de punere în aplicare. De fapt, prin adoptarea regulamentului general privind protecția datelor, am început treaba, nu am încheiat-o. Mă bucur că îl avem, că avem un calendar clar, inclusiv un plan de finanțare, pentru că trebuie să unificăm abordarea de punere în aplicare a regulamentului general între autoritățile de protecție a datelor. Pentru că dacă vă uitați la... vedeți că e o mare marjă discreționară. Uneori am plăcerea de a participa la reuniunile autorităților de protecție a datelor și văd ce abordare au și văd că abordările lor și metodele lor diferă între ele. Sunt diferențe culturale într-o oarecare măsură, trebuie să recunoaștem. Dar, prin acest regulament, vom avea un set de reguli unificat. Trebuie să ne uităm apoi la sancțiuni. Nu trebuie să fie posibil ca în Italia o întreprindere să fie sancționată mai dur decât în Franța pentru aceeași greșeală. Deci, împreună cu autoritățile de protecție a datelor, vom uh, crea un set de reguli interne de punere în aplicare. Și principala misiune a Comisiei, și vom și finanța acest lucru, va fi crearea de orientări pentru companii. Pentru ca în interesul securității juridice toată lumea să înțeleagă care sunt noile reguli și care sunt datoriile fiecăruia. Sperăm să fie orientări clare, ușor de înțeles pentru cetățeni, ca cetățenii să știe ce drepturi au în acest nou set de reguli. Iată ce intenționăm să facem anul acesta. Tot anul acesta pregătim un set de programe de formare pentru experți ca să fim bine pregătiți pentru 2018. În ceea ce privește Privacy Shield, Cum ne vom asigura că sunt îndeplinite angajamentele? Ați spus o întrebare legată de securitatea națională. Vă rog să mă credeți că am avut multe discuții dure pe această temă. Până în vara trecută acesta a fost subiectul pe care partenerii americani nu voiau să-l discute. Din vară am reușit să-i aducem la masa negocierilor. Noi doream trei lucruri. Voiam să definim care sunt uh, limitările pentru autoritățile naționale de securitate, pentru serviciile secrete în ceea ce privește accesul datelor, în conformitate cu acest acord și știți că uh, Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu a evaluat situația în lumina noii legislații din SUA, deci trebuie să ținem cont și de acest lucru. Voiam o descriere clară a limitărilor, voiam o interpretare foarte detaliată despre cum sunt interpretate de americani legile lor și cum le vor pune în aplicare. Sigur că sunt încă și vor mai rămâne excepții. Cazuri cazuri în care în legislația lor americanii autorizează autorităților, autoritățile lor să strângă date în vrac din anumite motive și noi facem o diferență între colectarea de date în vrac și uh, protecția vieții private supravegherea în masă, pentru că trebuie să fie clară această diferență. Și trebuia să fie clar respectate principiile necesității și proporționalității. Dar, într-adevăr, am folosit și noi termenii dați de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Accesul la date poate fi garantat doar dacă este strict necesar. Iar pentru partenerii americani, E vorba de cauza probabilă. Ei spun că trebuie să aibă acces la date dacă este probabil să aibă nevoie de ele pentru anchete. Niciodată nu vom uh, obține un control deplin al uh, accesării datelor noastre de către autoritățile naționale de, uh, de securitate. Niciodată nu vom avea căi de atac de pline pentru cetățenii europeni. Nu avem această posibilitate nici în Europa. Așadar, trebuie să uh, acceptăm realitatea. În ceea ce privește ombudsmanul, aici intră negocierile noastre, practic, în această discuție. Uh, noi uh, am insistat ca de partea noastră să fie cineva autorizat să primească informații despre cauze atunci când autoritățile naționale de securitate cer acele date, ca să se verifice dacă există motive legitime pentru cererea acelor date. După ce au fost blocate negocierile, partenerii au venit cu ideea să se creeze uh, acest rol al ombudsmanului, care să fie condiționat de o independență absolută față de organele naționale de securitate în sfera respectivă și să trateze toate plângerile, toate solicitările cetățenilor europeni. Partenerii americani au încercat să facă tot ce au putut, au fost de acord uh, la să includă acest rol în structura Departamentului de Stat. Și însă ce nu au uh, pregătit a fost o descriere precisă a competențelor um, acestui ombudsman, un cod de conduită care ar fi accesul nostru la informații. Și pot respecta acest uh, lucru, pentru că și eu doream uh, să primim mai multe informații, dar am fost presați de timp și va trebui să discutăm și discutăm în continuare cu partenerii americani. Și obiectivul nostru este să realizăm o descriere mai detaliată. Am aici un text lung care descrie competențele ombudsman. De fapt, este o doamnă ombudsman. Știți că pe, eu sunt și comisar de gen. A fost o glumă proastă. Eu uh, aplic un tratament egal. Dar da, e vorba de o femeie, o doamnă, cu care am discutat personal când am fost la Washington și a înțeles foarte bine ceea ce numim noi standarde ridicate de protecția datelor personale, ceea ce nu prea se întâmplă de obicei în SUA. Mai ales. Noi suntem lideri mondiali la acest capitol, din acest motiv. Deci nu am să citesc competențele uh, doamnei ombudsman, dar o să încercăm să fim eficienți. A mai fost o întrebare legată de Privacy Shield de la doamna Sargentini. Dacă mai negociem sau dacă mai există clauza de uh, caducitate. Discutăm cu partenerii americani pe baza recomandărilor uh, grupului de lucru Vă spun lucruri din bucătăria noastră internă. Partenerii americani au înțeles ce vrem de la ei și au înțeles argumentele grupului de lucru. Nu vreau să spun că vom deschide negocierile din nou. Dar ne vom ameliora, vom adapta decizia de adervare, partenerii noștri vor trebui să-și facă treaba cu reguli mai precise pentru ombudsman și vom uh, lucra pe baza recomandărilor din documentul de punere în aplicare. Cu privire la clauza de suspendare, da, e un lucru menționat foarte clar în uh, decizie, adică atunci când constatăm că mecanismul acesta, și este un mecanism, că nu funcționează, atunci când vedem că nu se respectă angajamentele, mai ales uh, dacă partenerii din SUA nu respectă angajamentele, vom recurge la suspendare, fără nicio ezitare. but I think this is fair that we are very clear about... Și am fost și suntem foarte fermi pentru a identifica tendințele de risc într-un, într-o etapă incipientă. Vom include o evaluare anuală care se va petrece mai întâi la jumătatea lui 2017 ca să evaluăm cum funcționează mecanismul. Dacă toată lumea respectă angajamentele, cum funcționează uh, diferitele entități, ce spun observatorii independenți vor fi mai multe canale pe care le vom utiliza pentru a obține informații obiective, ca să ne dăm seama dacă Privacy Shield este o îmbunătățire, este funcțional și garantează protecția europenilor. Uh, suspension clause. Cam atât despre cauza de suspendare. Cu privire acum la parchetul european. De fiecare dată când discutăm la Consiliul de Miniștri de Justiție, spun același lucru. Nu vreau să creăm un monstru european, un lucru costisitor și inutil. Și o spun fără doar și poate. Astăzi, așa cum am spus și anul trecut de mai multe ori, transmit același mesaj. Orice demontare a propunerii inițiale cu privire la parchetul european va fi una căreia eu mă voi opune. Și avem articolele de la 1 până la 35, care sunt cât de cât fixe. Dar, după cum v-am spus, nu vom avea un acord până ce nu vom fi bifat uh, toate liniuțele. Sunt articole legate, de exemplu, de competențele parchetului. Parchetul trebuie să aibă prerogativ decizional, trebuie să uh, lanseze o anchetă, să transmită o cauză statului membru. Uh, dacă decide cu prioritate să facă asta, oricum trebuie să fie la discreția parchetului să ia o decizie și uh, să apeleze la instanța națională dacă asta consideră de cuvință. Deci orice demontarea acestor prerogative este imposibilă și mă voi exprima foarte ferm la Consiliul din iunie. Am legături strânse cu președinția și cu țările care sunt pentru un parchet european. Din când în când circulă zvonuri și urăsc uh, zvonistica aceasta, mai zic că nu e adevărată, cumva că negociem cooperarea consolidată. E fals. Eu uh, Vreau ca toate statele, toate statele membre să fie vizate de parchet, însă există o diferență între plătitorii neți și uh, beneficiarii neți. Pentru că sunt state membre care primesc uh, mai mulți bani decât plătesc de la Uniunea Europeană. Și uh, aceste state ar trebui să fie dispuse să susțină un parchet european, pentru că este un organism specializat cum, și care va diferi de Eurojust, pentru că va face anchetă pe tipuri speciale de fapte penale, mai ales când sunt afectate interesele financiare ale Uniunii Europene. Și apreciez foarte tare sprijinul pe care îl am în continuare din partea Parlamentului European aici și sunt mereu atentă în momentul în care Parlamentul European îmi transmite semnale puternice, mai ales că nu trebuie să existe o legătură națională foarte puternică, deoarece parchetul, nu e așa, trebuie să fie independent de orice interes național și, în al doilea rând, după cum ați spus și dumneavoastră, că trebuie inclus și TVA-ul, atât la directiva PIF, cât și la uh, parchet. Vreau să fiu penibilă și să spun că cum trebuie să luptăm noi ca să-i convingem pe miniștri de justiție, dar asta trebuie să facem. Până la urmă trebuie să-i convingem. Și pe miniștri de finanțe. Vă dați seama ce bătălie pentru că miniștrii de finanțe în continuare consideră că e o chestiune de impozitare, dar până la urmă e o chestiune de uh, drept penal. E important să avem uh, date credibile cu privire la câți bani va da înapoi parchetul bugetelor. Și acum adunăm aceste date din partea statelor membre. Mm, e însă un exercițiu destul de greoi, pentru că în multe state membre nu se face o diferențiere între încălcările intereselor financiare naționale și uh, a intereselor financiare europene. Deci e oarecum mai greu, dar cert este că trebuie să găsim un model concret pentru parchet, ca să ne dăm seama de câte cauze se va ocupa pe an, în CTM, care va fi plafonul financiar. Ce fel de fapte penale încadrăm? Totul depinde foarte tare de numărul de persoane uh, angajate la parchet și uh, de uh, costuri. Tocmai de aceea cerem pe bună dreptate date din partea statelor. Iar în ceea ce privește TVA-ul, iarăși ne interesează concret de câte cauze se va ocupa parchetul. Și aș vrea ca parchetul să aibă prerogative importante pe cazuri flagrante uh, de fraudă cu TVA, fraudă transfrontalieră. Și să vedem cât de grave trebuie să fie aceste cazuri. Dar rămâne de văzut. Mulțumesc. A, nu, copiii implementation of GDPR, I said. On the, on the children, cu privire la copii, am creat un set de norme sau niște măsuri, acțiuni menite a ajuta pe copiii aflați în aceste situații oribile, mai ales copiii migranți. Nu sunt sarcini doar pentru mine, pentru comisia, pentru comisie sau pentru comisarul de la azil. Sunt uh, sarcini și pentru statele membre. Așadar, De fiecare dată când e vorba de ajutor umanitar, trebuie să ne asigurăm că uh, vor fi bani alocați pentru protecția copiilor. Să vedem ce se întâmplă în hotspot-uri, mai ales în lumina acordului cu Turcia. Lucrurile s-au schimbat puțin și având în vedere acest acord, trebuie ca uh, întâi și întâi să ne asigurăm că banii acordați Turciei merg și către copii. Discutăm despre 300.000 de copii, dacă nu mă înșel. Copii care de ani de zile nu mai merg la școală, E bine, într-acolo ar trebui să meargă banii europeni. Sunt uh, sume care ar trebui să meargă direct la organizațiile specializate. Frontex va publica o nouă strategie pentru drepturile fundamentale cu o listă de acțiuni pentru 2016, inclusiv acțiuni care vizează pe copiii imigranți. E vorba de colectarea de date, linii directoare și alte lucruri de acest gen, dincolo de manualele anunțate Uh, pe acest uh, subiect, în așa fel încât să poată fi identificați copiii um, cu risc ridicat. Și trebuie să um, facilităm relocarea um, minorilor neînsoțiți. Nici o problemă, nu o să citesc acum toată lista de acțiuni, dar este un document uh, comprehensiv și trebuie implementat cât mai repede de fapt, e deja implementat. Președinte, eu una aș sugera să trecem la următoarele întrebări ca să aveți după aceea posibilitatea să vă terminați intervenția. Nu m-am referit la acordul umbrelă, n-am răspuns, spune comisara. Bun, spune președinta, de data aceasta voi fi foarte strictă, maximum două minute, vă rog frumos. Domnul Scripec. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc uh, pentru prezentare, doamnă Iurova. Ați vorbit uh, foarte mult și am parcurs textul. Vorbiți aici despre modernizarea centrelor de detenție, despre diverse proiecte. Cu privire la protejarea uh, grupurilor vulnerabile. Apreciez foarte tare programele de școlarizare în centre de detenție, fiindcă știm că acolo apare și radicalizarea și am văzut cu ce rezultat. Paris, Bruxelles, spălare de bani. Da, e foarte bine ca anumite sume din Turcia să aibă în vedere educația copiilor. Foarte bine. E o implicare puternică din partea dumneavoastră. Am uh, câteva întrebări. Uniunea Europeană militează pentru egalitatea de șanse. Mă întreb următoarele lucruri. Ce se întâmplă cu grupul LGBT? Cum sprijinim uh, acest uh, grup și de ce nu avem în vedere organizațiile pentru femei care um, ajută femeile însărcinate sau femeile care sunt uh, în pragul sărăciei și totuși uh, duc în spate o familie întreagă, inclusiv oameni cu dizabilități. Concret, de la ce cifre porniți în momentul în care stabiliți prioritățile ajutorului financiar din partea Uniunii Europene? În al doilea rând, este un grup mic de persoane Uh, cu privire la identitatea de gen și care capătă acum niște super drepturi total inutile. Mulțumesc. Doamna Lauristin, mulțumesc foarte mult, uh, doamnă comisar, pentru faptul că ne stați la dispoziție și ne oferiți răspunsuri uh, ample. Am câteva întrebări. În primul rând, în ceea ce privește discursul pe bază de ură, spuneți că preduit, pregătiți un cod de conduită. Vreau să vă întreb despre studiul de impact, pentru că uh, este o diferență foarte fină între monitorizarea conținutului și cenzură. Ce fel de garanții aveți aici? Pentru că providerii nu trebuie să treacă acum la cenzurarea conținutului. Și ce dovadă științifică aveți cu privire la impactul unei măsuri de acest gen? O altă întrebare despre date. Spuneați că Frontex pregătește o nouă strategie care va include și o oarecare colectare de date. Am văzut ce dezbatere importantă a fost cu Europol și ceilalți. Cam toți încep să adune date și după, ca, după aceea constatăm că există lacune între bazele de date uh, și că nu avem o imagine completă cu privire la refugiați, de exemplu. Nu avem o structură clară a fluxului de refugiați, a nivelului de educație, a persoanelor cu dizabilități, a vârstei refugiaților. Uh, aveți un plan în vedere în așa fel încât comisia să aibă monitorizare clară și sistematică? Nu mă refer la colectarea de date personale, e vorba de o monitorizare statistică, un fel de structură pentru refugiați, absolut necesară, mai ales în politica de integrare, dar uh, și în combaterea prejudecăților. Discutați și despre prevenirea radicalizării, despre închisori, despre internet. Dar ce se întâmplă cu uh, hotspoturile și cu taberele de refugiați? Și o ultimă întrebare despre traficanți. Am avut o reuniune foarte interesantă cu cei de la juri, am ascultat mesajul Eurojust și a rezultat că n-ai cum să pedepsești penal uh, pentru uh, trafic. Um, deci, ce facem și cu această problemă? Următorul vorbitor, doamna Iotova. Uh, mulțumesc! Trei întrebări foarte scurte. În primul rând, mulțumesc doamnei comisar pentru că e alături de noi și sper să ne ofere răspunsuri specifice. În primul rând, ați vorbit foarte mult despre viitoarea structură a parchetului european. Dar nu v-ați referit uh, des, la competențele pe care le va avea parchetul și nu v-ați uh, referit la mecanismul de funcționare. Apoi, în combaterea terorismului, uh, propuneți mai multe măsuri vreți să revizuiți directiva cu privire la spalarea banilor, chit că revizuirea a avut uh, loc, ultima revizuire a avut loc în urmă cu șase luni de zile. Apoi ați anunțat un cod de conduită pentru a combate discursul pe bază de ură. Nu ajung aceste lucruri. Uh, sunt în Parlament de șapte ani deja și de șapte ani tot aud uh, cum vom obține cooperarea cu uh, providerii internet și fără rezultat. Eu vreau să văd rezultate concrete și măzurabile. Și, în al treilea rând, o altă întrebare clară legată de raportul lui Sophie Intveld cu privire, cu privire la statul de drept. Aveți în vedere un cadru legislativ pentru monitorizarea funcționării sistemului judiciar în toate statele membre, mai, cu precădere în ceea ce privește cooperarea în domeniul penal. Pentru că mie mi se pare că nu vreți să prezentați o poziție foarte fermă cu privire la mecanisme de monitorizare de acest gen. Avem mecanismul de monitorizare pentru România și Bulgaria și în domeniul judiciar, dar eu cred că se cheltuie bani fără niciun fel de rezultat concret. Mulțumesc. Doamna Lunacek, mulțumesc, doamna președinte. Uh, mă voi axa pe chestiunea LGBTI și tratamentul legal, directiva pentru tratamentul legal. Uh, n-am primit decât un raport de progres de la președinția olandeză. La ce să ne așteptăm până în iunie sau la ce să ne așteptăm de la președinția slovacă? Ni s-a spus și că um, directiva cu privire la egalitate va, debloca, va fi deblocată de către Accessibility Act. Uh, dar și aici este un blocaj. Uh, cum uh, întrezăriți obținerea unui progres? Pentru că e necesară implementarea principiului uh, egalității. Ce se întâmplă cu parteneriate înregistrate și cu dreptul matrimonial? De ce ați decis să faceți două propuneri, una pentru cuplurile căsătorite și alta pentru parteneriatele înregistrate? Se poate ca apoi la Consiliu unele statele membre să fie de acord cu un document, dar nu și cu celălalt. Și iarăși, cuplurile de același uh, sex vor fi afectate disproporționat. Pentru că nu toate statele membre au prevăzute căsătoria pentru cupluri de același sex. Unele nu au nimic, altele au doar parteneriatele înregistrate. Deci ce progres vom avea și aici? Apoi, în ceea ce privește sporirea uh, liberei circulații pentru familiile LGBTI, ce alte planuri aveți? Uh, cum vreți să facilitați uh, libera circulație pentru toți, inclusiv familiile LGBTI? Să nu uităm că, până la urmă, uh, capacităm drepturile copiilor. Deci cum uh, veți veni cu o propunere în acest sens și ce se întâmplă și cu documentele de recunoaștere reciprocă a statutului civil? Chit că nu mi-am epuizat timpul alocat, prefer să mă opresc aici. Vani. Da, nu mai sunt alte solicitări de intervenție. Voi veni cu întrebările mele uh, ca o continuare a intervenției doamnei Lauristin în ceea ce privește pe copii. Nu vrem planuri mărețe din partea Comisiei pentru viitor. Avem acum o situație uh, cu 10.000 de copii lipsă. Deci acțiuni concrete acum. Ce facem pentru a ajuta autoritățile elene să rezolve problema copiilor dispăruți. Ce se întâmplă cu copiii care sunt expuși acum uh, în fața prădătorilor din taberele de refugiați? Ce faceți pentru uh, a oferi consiliere juridică? Ce, cum uh, îi angajați pe procurori? Și vreau să știu de ce e întârziată acțiunea cu privire la uh, directiva împotriva spălării de bani. Știm că sunt uh, anumite lacune identificate în uh, proiectul de lege și nu e vorba doar de faptul că au apărut atentatele, dar au apărut și documentele Panama. Deci, uh, ce facem? Ce se întâmplă cu persoanele fizice care au dispărut în mod absolut bizar din ultima directivă pentru spălarea de bani. Ce facem și cu companiile de fațadă care servesc anumitor interese, inclusiv intereselor Rusiei? Și cum identificăm aceste probleme în, în Uniunea Europeană? Pentru că la ora actuală propriile instituții uh, financiare uh, Um, depind de niște servicii furnizate de companiile americane. Și totuși, noi, cu Comisia, avem capacitatea de a avea un sistem propriu pentru a identifica cine este uh, PAP și cine nu. Pentru răspunsul, doamnă comisar. Voi începe cu spălarea banilor pentru că nu am răspuns uh, la întrebările din prima rundă referitor la asta. Ce facem în acest domeniu? Directiva privind spălarea banilor a fost adoptată de curând și acum trebuie să fie transpusă în statele membre până în primăvara lui 2017. Este clar că și am lansat un apel către statele membre să consolideze uh, Uh, poziția uh, unităților de anchetă financiare. Aceste unități trebuie să lucreze cu informațiile de care au nevoie. De asemenea, uh, este prevăzut și un registru al proprietarilor beneficiari. Deci asta este prevăzut în directiva deja adoptată. Acum facem presiune asupra statelor membre să accelereze deschiderea acestor registre, astfel încât să fie funcționale până la finalul acestui an. Însă nu vă pot promite nimic pentru că depinde de statele membre. Slăbiciunea acestei soluții este că numai cei care au un interes legitim dovedit pot avea un acces la această informație din registre. Când am citit prima dată textul, întrebarea mea destul de logică a fost ce se întâmplă cu jurnaliștii, ce se întâmplă cu cei care au un, regist, un interes legitim, personal, dar totuși puternic. Cine va evalua cât de, cât de prezent este acest interes legitim? Și eu am considerat textul destul de slab. De aceea, în propunerea pe care o voi Uh, face pe 1 iunie, voi uh, propune ca aceste registre să fie publice, astfel încât să nu trebuiască să evaluăm cine are dreptul de acces și cine nu. Avem, iar acum vă prezint ce facem pentru modificarea directivei privind spălarea luptei împotriva spălării banilor. Analizăm acum chestiunea fondurilor fiduciare care nu există în toate statele membre. Există state membre însă ca Regatul Unit unde uh, sunt uh, foarte des întâlnite Există cazuri în care aceste fonduri fiduciare au fost uh, folosite pentru evitarea platei, plății taxelor și pentru spălare de bani. Este o dilemă cu care ne confruntăm adesea. Să îi deranjăm pe oamenii cinstiți din cauza celor care nu sunt cinstiți, uh, deschizând uh, acest lucru publicului, pentru că aceste fonduri fiduciare de multe ori sunt uh, țin de aranja, aranjamente familiale și uh, sunt ceva destul de privat. Sunt destul de curioasă să văd ce va spune evaluarea de impact. Acum este în curs de, uh, de redactare, pentru că uh, așa vom decide dacă includem sau nu fondurile fiduciare sau dacă le includem automat sau dacă statele membre au alegerea să includă sau nu. Acestea sunt uh, lucrurile... Ce mai este legat de Panama Papers și transparență fiscală și așa mai departe? Am dorit să creăm o listă cu statele mm, cu risc ridicat și să, bineînțeles, să uh, Uh, consolidăm poziția unităților uh, de anchetă financiare. Am vrea, de asemenea, să creăm uh, puncte centralizate în toate statele membre pentru a avea acces la informație referitoare la conturi, conturile bancare. În unele țări există deja această centralizare, în altele nu. De asemenea, este o măsură importantă pentru combaterea finanțării terorismului și pregătirea uh, atacurilor teroriste. Tot aici, la combaterea terorismului, avem în vedere mai multe măsuri. Unele uh, noi soluții pentru valutele virtuale, pentru că ele practic sunt mm, n-aș spune neapărat în afara legii, dar nu sunt cuprinse în lege. Iar uh, subiectul principal este uh, ce facem cu cărțile preplăti, cu cardurile preplătite uh, anonime și din nou aici îi vom deranja pe oamenii cinstiți pentru că vom, va trebui să renunțăm sau să impunem uh, Um, renunțarea la anonimat uh, pentru, uh, cum, pentru achizițiile online și probabil că vom, crește, vom uh, scădea pragul de la 250 de euro la acum vorbim de, despre aproximativ 150 de uh, euro. Facem acum evaluarea de impact, deci sunt numai câteva idei. Când lucr- lucrând la, această, la revizuirea acestei directive, mă gândesc foarte mult la proporționalitate. Este exact această dilemă. Cât de departe putem să mergem aici? Pentru că fiecare măsură înseamnă o scădere a confortului pentru cei cinstiți în uh, Europa. Rezultatele eforturilor noastre le veți uh, vedea pe 1 iunie, când voi uh, supune pachetul colegiului. În ceea ce privește copiii, pentru colegii care se ocupă de securitate. Ideea este să detectăm și să protejăm mai bine copiii în cadrul de migrație. S-a făcut o propunere la începutul anului pentru a introduce o nouă subcategorie de alertă uh, în sistemul de informare Schengen în ceea ce privește copiii uh, dispăruți. Înțeleg că m-ați întrebat ce voi face acum. Asta este legislația care nu uh, va aduce efecte imediat, dar, bineînțeles, trebuie să ne consolidăm uh, eforturile în toate, pe toate căile și combaterea traficanților uh, nu poate funcționa de pe zi pe alta. Um, este nevoie de um, luptă la nivel polițienesc, inclusiv uh, crearea de uh, echipe comune de anchetă. Aceste echipe comune de anchetă uh, de fiecare dată când vorbesc cu experți și cu oameni care mm, sunt anchetatori, îmi spun că aceste echipe sunt foarte eficiente și pot acționa rapid. Însă, traficul cu ființe umane este o afacere atât de mare și reușește atât de bine să, supra, să supraviețuiască. Iată, am închis uh, calea, uh, ruta Balcanilor, iar acum au trecut pe Marea Mediterană. Uh, deci este un fenomen foarte puternic pe care trebuie să-l combatem în fiecare zi. Avem nevoie doar de o aplicare dură a legii. Doamnă Lunacek, tratamentul legal, credeți-mă, este uh, da, rușinos. Din 2008 uh, există acest dosar. Eu sunt aici din 2014 și de fiecare dată când uh, uh, aduc vorba, mi se, spune, mi se spune același lucru. Nu vor fi suficienți bani pentru reconfigurarea clădirilor, pentru acces pentru persoane um, cu, pentru persoane cu handicap în scaun cu rotile și așa mai departe și este nevoie de unanimitate în Consiliu. Din nou, președinția uh, neerlandeză a propus uh, să fie uh, să pună presiune pentru acest subiect, fac tot ce pot, dar nu pot să vă promit, din păcate, nimic. Vom face tot ce putem, însă eu cred că este ceva în spatele acestui refuz. Cred că anumite state consideră subiectul prea delicat însă trebuie să-l redeschidem și să depunem presiune. Îmi amintesc unele dintre consilii în care unele state membre au spus este atât de grav și atât de important încât uh, n-am vrea să avem niciodată cooperare consolidată. Nu este o majoritate, dar ajunge să fie un stat membru și atunci nu va fi acceptat. În ceea ce privește parteneriatele înregistrate și regimul de proprietate și regimul matrimonial. Și pe mine m-a uimit de ce există două propuneri diferite. Însă, acest, toate acestea fac parte dintr-un singur pachet și Polonia și Ungaria nu au dorit să adopte acest pachet. Am continuat cu ambele acte normative către cooperarea consolidată și adoptarea în Consiliu ar trebui să fie în iunie. A fost o procedură accelerată și cred că este bine că toate statele membre, cu excepția celor două, au explicat, au exprimat clar că nu vor să separe uh, cele două. Referitor la câți bani investim în diferitele grupuri. Nu aș măsura lucrurile așa. Aici avem un grup mic de persoane și investim puțin bani, Bun, probabil trebuie să existe o oarecare uh, proporționalitate, dar fiecare persoană merită mm, sprijinul și îngrijirea pe care trebuie să o acordăm. Acesta este uh, punctul fort al democrațiilor, că sprijină minoritățile oricât de mici ar fi. Deci, da, investim în implementarea listei de acțiuni pentru comunitatea LGBTI, investim în multe alte lucruri similare. Pregătesc un plan acum pentru o campanie puternică pentru anul viitor, care uh, va aborda subiectul uh, grav al violenței împotriva femeilor, un fenomen uh, foarte, foarte grav în Europa și facem multe alte lucruri care, cred eu, trebuie făcute pentru că trebuie să uh, promovăm uh, drepturile minorităților și să investim în respectarea lor. În ceea ce privește tehnologia informației și rezultatele măsurabile, doamna Lauristin. Am vrut să am niște indicatori pentru a ști dacă prin acțiuni bine gândite și prin colaborare cu furnizori de IT lucrurile se îmbunătățesc. Dar nu se poate măsura niciodată, pentru că nu poți să știi dacă creșterea sau scăderea um, fenomenului de incitare la ură este datorită acțiunilor sau nu. I-am torturat foarte mult pe colegii mei Uh, să-mi aducă niște indicatori, să măsurăm eficacitatea acestor acțiuni, dar nu putem face asta. Bineînțeles, vom monitoriza întreaga situație, uh, vom analiza și statisticile penale în statele membre, dar ați întrebat și cum vom monitoriza acțiunile companiilor de IT în sine da, vom monitoriza ce fac, um, în mod regulat uh, vom discuta ce am observat, însă suntem primii în acest joc, pentru că noi trebuie să le oferim orientări clare, bazate inclusiv pe uh, jurisprudență, care uh, definesc limitele libertății de exprimare pentru a nu depăși uh, aceste limite. Aceasta este sarcina noastră. Încercăm să fim foarte uh, prudenți și investim foarte mult în crearea acestui cod de conduită, bazat numai pe legislația europeană, ci și pe interpretarea uh, legislației europene în domeniul uh, libertății de exprimare. Este ceva complicat pentru că știți că este ceva ce ține de fiecare stat membru instanțele sunt mai uh, tolerante sau mai puțin tolerante în diferitele state membre. Bazele de date și sistemele. Uh, avem mai multe sisteme care funcționează. Comisia a adoptat o comunicare privind uh, sistemele care funcționează, fie sistemul de informații Schengen, fie ECRIS, fie alte sisteme introducem un sistem numit Entry-Exit, care ar trebui să poată înregistra exact lucrurile despre care ați vorbit. Însă încă nu pot să vă spun uh, foarte multe lucruri pentru a vedea toată lista uh, cu sistemelor, în orice, cu toate sistemele. În orice caz, întotdeauna analizăm împreună cu echipa mea cum se garantează protecția datelor în toate aceste sisteme, pentru că este uh, ceva esențial. Prevenirea radicalizării este un subiect important și o, o, o chestiune complexă. Care sunt cauzele radicalizării? Vedem uh, locurile principale, închisorile și online însă când vedem uh, cercetarea, cercetările și sondajele, vedem că nu este numai o chestiune de uh, sistem penal și nu trebuie să fie așa, pentru că sistemul penal este finalul uh, um, unei căi, unui drum întreg. Trebuie să începem mai devreme. Când discutăm despre de ce se radicalizează persoanele, Există motive personale, motive ce vin din comunitate, un mediu permițător, deci um, disponibilitatea, accesul la um, resurse online, ideologia um, foarte puternică, mai mulți factori. Și fiecare astfel de factor trebuie combătut prin alte instrumente și măsuri. Și asta face ca acest fenomen să fie atât de complex și cu atât mai mult uh, foarte periculos. Deci, bun, să fim inteligenți și să folosim măsurile uh, de care dispunem, respectând în același timp drepturile omului. Acordul umbrelă, statul de drept și tabloul de bord uh, în ceea ce privește dreptul penal acordul umbrelă. Ce vom face în ceea ce privește acest acord? În conformitate cu articolul 218.5 al TFUE, Consiliul, la, în urma unei propunere a Comisiei, adoptă o decizie care autorizează semnarea acordului umbrelă. Drept urmare, Comisia va adopta o propunere de semnare a acordului și Parlamentul European va fi informat referitor la acest pas. Odată semnat acordul și după obținerea acordului Parlamentului European, Consiliul va adopta o decizie pentru încheierea acordului. Aceasta este uh, procedura precisă. În ceea ce privește parchetul european, ați vorbit despre competențe, Cred că m-am referit la asta și mai devreme. Trebuie să ne menținem competența de luare a deciziilor, deci să avem prioritate în anchetă și uh, inculpare, cu excepția situațiilor în care se retrimite cazul în statele membre. Va fi o structură bazată pe un colegiu, va exista un procuror șef, diferite camere și uh, Uh, procurorii naționali uh, detașați. Întreaga anchetă se va uh, desfășura conform codului penal și procedural în statul membru respectiv. Deci creăm un strat suplimentar deasupra. Și asta este cel mai, lucrul cel mai dificil. Avem nevoie ca parchetul să fie puternic și în același timp să nu să respecte legile, națion, legile naționale. Dacă vrem să armonizăm regulile naționale, parchetul nu se va naște niciodată. Este prea dificil, poate chiar uh, imposibil. Parchetul, de asemenea, nu va ancheta lucruri precum terorismul și criminalitatea organizată contrabanda. Aș vrea să spun clar acest lucru. Aici, la început, încercăm să creăm parchetul ca pe un organism specializat în interesele financiare ale Uniunii Europene. În ceea ce privește măsurarea eficienței și independența sistemului um, judiciar, având în vedere și uh, mecanismul uh, MCV-ul, România, Bulgaria. MCV conține condițiile pe care statele membre însele uh, s-au angajat să le respecte în momentul aderării. Sunt uh, repere foarte clare prevăzute. Am fost de curând în Bulgaria. Trei, patru sarcini principale sunt prevăzute pentru acest an și conform discuțiilor mele cu reprezentanții naționali, inclusiv prim-ministrul, ei consideră, și eu cred la fel, că aceste măsuri sunt fezabile. Deci există repere foarte clare ce trebuie atinse, atinse, ambele state membre lucrează din greu la aceste reforme. Este clar că trebuie să vedem nu numai pierderile, ci și rezultatele, că trebuie să vedem nu numai legile, ci și rezultatele în practică și durabilitatea reformelor trebuie să vedem că aceste lucruri vor uh, supraviețui uh, mai multor guverne și așa mai departe. În ceea ce privește statul de drept, uh, apreciez ceea ce face Sophie Intveld în acest domeniu. Este un subiect complicat. Compar asta cu ce facem cu tabloul de bord în domeniul justiției. Când comparăm eficiența sistemelor judiciare în statele membre, lucrăm cu indicatori cuantificabili, lungimea procedurilor, numărul cazurilor pendinte, numărul de judecători uh, la numărul de cazuri și așa mai departe. Până la acești indicatori e în regulă, însă când vine vorba de independență, aici este subiectiv și este foarte greu să obținem date folosim anul acesta mai nou eurobarometrul și percepția cetățenilor, deoarece uh, lucrăm numai cu percepția din partea întreprinderilor și multe state membre au spus că nu este cinstit. Tocmai de aceea, acum uh, folosim și alte tipuri de date. Însă, acești, acest parametru de independență este foarte complicat și poate uneori e nedrept. Measure. Și acum, haideți să vedem cum putem măsura democrația și statul de drept. Pentru că avem uh, de lucru aici. foarte serios, e vorba de echilibrul uh, puterilor constituționale în statele membre. Deci, uh, aici mă îndoiesc, dată fiind și experiența cu tabloul de bord din justiție. Dar haideți să continuăm și v-am spus, uh, eu apreciez foarte mult munca dumneavoastră de până acum. Haideți să vedem ce posibilități avem de a continua, de a aprofunda în ceea ce privește necesitatea de a avea legislație nouă, nu cred că este necesar, pentru că avem tratatul și avem o viziune foarte clară asupra statului de drept și cum trebuie să arate, ce parametri trebuie să respecte. Acum ne uităm la Polonia și încercăm să folosim acest instrument într-un mod obiectiv și inteligent în cazul unui stat membru. Și iată cât de greu este să faci uh, o analiză obiectivă. Credeți-mă că suntem departe de a utiliza criterii, cantita criterii cantitative. Nu avem așa ceva la dispoziție. Haideți să continuăm, să lucrăm inclusiv uh, ținând cont de atmosfera actuală și de faptul că în unele state membre s-ar putea să fie nevoie să fim mai fermi și, de asemenea, mai ușor de înțeles. Să fie clar ce înțelegem prin stat de drept în unele state membre. Deci, vă rog să-mi acordați timp, haideți să cooperăm și poate că voi reveni la dumneavoastră cu mai multe informații. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Am terminat la fix. Ne-am încadrat perfect. Mulți uh, colegi nu sunt aici, ceea ce a avut o contribuție perversă la atingerea obiectivului, dar iată că astfel ați putut dumneavoastră să vorbiți mai mult și să ne dați mai multe explicații. Așteptăm cu nerăbdare să continuăm uh, schimbul de opinii cu dumneavoastră. Stimate, stimate doamne, stimați domni, vreau și eu să vă mulțumesc pentru că mi-ați dat șansa de a discuta cu dumneavoastră despre aceste subiecte. Nu pot să spun că audierile din Parlament sunt uh, materia mea preferată, dar uh, sper să continuăm cu toate acestea dialogul în viitor la comisia dumneavoastră. Mulțumesc mult! Sper că cel puțin că câștigați o mână mai fermă din uh, audierile noastre pentru colaborarea cu statele membre apoi. Haideți să trecem mai departe. Este vorba despre prezentarea unui proiect de raport referitor la constituirea unei liste comune la nivelul UE a țărilor de origine sigure. Raportoarea noastră este doamna Silvie Ghiom, sigur că se află alături de noi. Și în introducere aș dori să subliniez faptul că avem o listă comună UE a statelor de origine, deși unele state membre au propriile lor liste, iar propunerea Comisiei are obiectivul de a crea o listă comună UE pe baza unor criterii comune stabilite în uh, directiva europeană 32 per 2013 și respectând procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale. Am să dau cuvântul doamnei raportor, apoi raportorilor din umbră, celorlalți deputați care doresc să uh, intervină și reprezentanților Comisiei și Consiliului. Doamna Ghiom, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am avut ocazia de a discuta de mai multe ori despre această propunere, iar eu personal mi-am putut exprima semnele de întrebare și rezervele cu privire la acest text. Să vă amintesc despre ce este vorba, ar fi vorba de impactul real de armonizare al acestei propuneri, dat fiind că adoptarea unei liste europene nu va duce neapărat la o mai mare armonizare, deoarece permite coexistența între lista europeană și listele naționale care rămân valabile. Am rezerve cu privire la metodologia utilizată pentru a desemna statele de origine sigură. Nu există o metodologie clară, de fapt, în propunere momentan și nici o evaluare bine argumentată a uh, statelor uh, respective pentru a justifica includerea lor în lista comună. Apoi am o rezervă cu privire la procedurile de adoptare și de revizuire a acestei liste, pentru că nu este clară cum uh, clară legătura dintre această listă și listele naționale. Și în propunerea comisiei nu sunt suficiente informații despre procedura de suspendare. Cred că sunt și alți colegi care vor mai menționa um, dubii cu privire la acest concept de stat de origine sigur, dar nu vreau să insist. Procedura pe care am urmat-o noi a fost, în primul rând, o muncă de informare, de anchetă, care ni s-a părut indispensabilă pentru a evalua în mod adecvat statele de pe listă și, de asemenea, împreună cu Consiliul, am uh, apelat la EASO, Birosul European de Sprijin pentru Azil, și am cerut informații complementare cu privire la statele din Balcanii de Vest și din Turcia, după cum se spune pe lista uh, propusă. Această activitate de informare a fost completată de un apel la Agenția pentru Drepturi Fundamentale, pentru ca aceasta să sublinieze implicațiile propunerii în ceea ce privește drepturile fundamentale. În abordarea noastră avem o poziție parțială momentan, și precizez, momentan, sunt excluse temporar statele acestea de pe listă din discuția privind metodologia și conținutul. Așteptăm uh, avizul EASO, nici nu am inclus uh, anexa aici, și am aceeași uh, abordare de uh, Uh, mandat parțial. Pe aceasta urmează și Consiliul. Această metodă de lucru în două etape va permite colegiuitorilor să înceapă negocierile interinstituționale cu privire la celelalte părți ale textului și, după primirea contribuțiilor EASO, să își finalizeze poziția. Sigur că nu înseamnă că vom aștepta la nesfârșit evaluarea statelor respective. Trebuie să așteptăm, de fapt, informațiile cerute de Parlament și de Consiliu și să respectăm cerințele Curții de Justiție pentru a avea baze solide de lucru și de utilizarea acestui concept. Am dorit de asemenea să consolidăm structura listei și am um, stabilit patru priorități, am să vi le prezint pe scurt. În primul rând, precizarea relației dintre lista europeană și listele naționale. Dorim să asigurăm un uh, impact de armonizare optim. Eu sugerez, uh, printre altele, prin amendamente, să se suprime listele naționale în termen de trei ani, și, de asemenea, să se prevadă proceduri clar definite pentru suspendarea unei țări de pe lista comună sau pentru retragerea sa de pe listă. În al doilea rând, consolidarea metodologiei de evaluare a statelor terțe în cadrul procedurilor de adoptare și revizuire a listei, ceea ce este cerut de jurisprudență. Sursele menționate în proiectul de regulament trebuie completate de rapoarte și de informații de pe teren și dorim ca acestea să vină de la ONG-uri. În plus, această metodologie trebuie să fie consolidată pentru a prevedea o procedură clar stabilită pentru modificarea listei. Trebuie deci să se motiveze și să se justifice modificarea listei, ținând cont de informațiile furnizate de actorii relevanți. În acest cadru, am prevăzut crearea unui comitet consultativ de informare privind statele de origine sigure, care este alcătuit din membrii permanenți, printre care EASO și ICNUR, uh, dar și membrii nepermanenți selectați pe baza competențelor recunoscute privind țările terțe în cauză și drepturile omului. Sarcinile acestui comitet sunt stabilite în fiecare etapă a procedurii de stabilire sau de revizuire a listei, iar acest comitet consultativ va permite, cred eu, o mai bună evaluare a aplicabilității conceptului de stat de origine sigur în cazul anumitor state terțe. Știu că atunci când se prevede crearea unui comitet consultativ care să susțină anumite evaluări, se riscă să se creeze un organ ultra-birocratic, dar eu nu asta doresc, vreau să o spun clar, uh, Ideea este să avem un uh, organ foarte operativ cu o metodologie uh, foarte clară și solidă pentru crearea acestei liste. Structura, de altfel, nu e inventată de noi, există, ne-am inspirat dintr-un uh, organ din Anglia, din Marea Britanie, pentru acest organ. În al treilea rând, a treia prioritate, dorim un mecanism de revizuire a listei mai rapid și mai flexibil se poate produce o schimbare bruscă a situației și dorim să putem reacționa rapid. În acest caz, în caz că se modifică cât de sigure sunt statele respective, vrem să evităm un timp de răspuns prea lung și plasări necorespunzătoare ale statelor pe această listă. A patra prioritate este reafirmarea cadrului procedural aplicabil, prevăzut de Directiva Proceduri. Stabilirea unei liste comune necesită o evaluare motivată și în totală cunoștință de cauza situației din statele terțe vizate, după cum am spus, și de asemenea o punere în aplicare integrală a dispozițiilor prevăzute în directiva proceduri, mai ales în ceea ce privește garanțiile procedurale aferente. Și știu că și raportorii din umbră țin mult la această idee. Pe plan juridic nu e foarte util să reintroducem această precizare, dar reafirmarea cadrului procedural pentru acest concept de stat de origine sigur este crucial. Comisia a publicat o comunicare în care uh, a anunțat că dorește să elaboreze această definiție și eu cred că e important să reafirmăm cadrul procedural în care ne înscriem uh, în conformitate cu directiva proceduri. În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a regulamentului, Comisia va trebui să elaboreze un raport de monitorizare și de evaluare privind aplicarea garanțiilor procedurale prevăzute în directiva proceduri, în ceea ce privește solicitanții de azil resortisanți ai statelor de origine sigure de pe listă. Cam acestea sunt uh, semnele de întrebare rămase. Aceasta este abordarea pe care am avut-o în lucrul la acest raport. Acestea sunt uh, prioritățile pentru a consolida structura listei și în încheiere aș dori să spun câte ceva despre echipa de raportori din umbră. Am avut discuții îndelungate și cred că vom mai continua să discutăm. Și aș vrea să spun că prin acest text nu trebuie să încercăm să obținem ce nu este posibil. Să introducem concepte care nu pot fi acceptate. Haideți să nu greșim. Vorbim de uh, resortisanți de naționalitate acestor state. Cred că trebuie să examinăm cu sânge rece acest text și să nu permitem deturnarea acestui text pentru alte obiective. Și nu trebuie nici să supraestimăm potențialul acestei propuneri, uh, în contextul crizei migrației și în contextul acordurilor actuale. Voi asculta cu mare atenție observațiile colegilor și ale raportorilor din umbră și sper să ajungem cât mai rapid la un rezultat cu acest raport. Mulțumesc, doamnă Guillaume. Are cuvântul domnul Boni. În numele doamnei Dati raportoarea din umbră. Mulțumesc. Eu am să prezint uh, poziția uh, doamnei Rashida Dati și să, am să vă citesc uh, mesajul acesteia. Dragi colegi, înainte de toate aș vrea să-i mulțumesc doamnei Ghiom pentru lucrul la acest raport. Chiar dacă procedura a fost neobișnuită, mă bucur că facem în sfârșit progrese în acest domeniu. Lista europeană a statelor de origine sigure a fost una dintre propunerile făcute de uh, Jean-Claude Juncker pentru a răspunde la presiunile migratorii de la frontierele noastre. Chiar dacă această propunere în sine nu va rezolva criza migrației cu care se confruntă Europa, trebuie ca Uniunea Europeană să dispună de instrumente mai bune pentru a uh, răspunde la, la, cel, la cererile celor care solicită azil. După cum a explicat doamna raportor, vom negocia pe baza unui mandat parțial, ceea ce înseamnă că vom lăsa pentru mai târziu subiectul cel mai delicat, și anume lista statelor de origine sigure. În ceea ce privește acest subiect, eu cred că putem găsi compromisuri bune între grupurile noastre politice. Sunt de acord mai ales cu propunerea doamnei Guillaume de a clarifica legătura, relația dintre lista, listele naționale de state de origine sigure și această nouă listă europeană. Această relație trebuie clar determinată, Da, cred că obiectivul unei liste europene a statelor de origine sigure care să le înlocuiască pe celelalte în trei ani este un obiectiv prea ambițios. Dreptul migrației diferă de la un stat membru la altul și până când lista europeană nu va fi suficient de completă, fiecare stat membru ar trebui să poată să meargă uh, dincolo de prevederile acestei liste. Desigur, pe termen lung ne dorim armonizare europeană. Susțin de asemenea propunerea raportoarei de a oferi o mai mare flexibilitate Comisiei Europene în ceea ce privește modificarea listei, mai ales în cazuri de urgență. Voi face propuneri prin amendamente. Aștept cu nerăbdare să discutăm cu colegii la următoarea reuniune a raportorilor din umbră. Și sper, totuși, să putem să discutăm uh, pe baza unui mandat de plin acest raport, inclusiv lista de state, pentru a găsi cât mai rapid uh, o poziție comună pentru a dovedi că Uniunea Europeană uh, nu este depășită de criza migrației. Mulțumesc! Domnul Hala Aho. Yeah, uh, Guillaume. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Guillaume, normele clare și procedurile accelerate pentru indivizii care nu au nevoie de protecție internațională reprezintă un lucru ce ar trebui să fie o prioritate pentru noi, pentru că numărul scăzut de persoane returnate de pe teritoriul Uniunii Europene nu este unul durabil. E afectată capacitatea Uniunii de a oferi asistență umanitară celor care au uh, cu adevărat nevoie de aceasta. Dacă vrem să abordăm uh, această criză și dacă vrem să scădem uh, presiunile pe anumite state membre, trebuie să adoptăm niște măsuri care să reducă birocrația, nu să o sporească. Temerea mea este că unele dintre aceste propuneri ar putea crește povara birocratică. Grupul meu este de acord cu Comisia și cu raportorul Ca să evaluăm țările care să fie sau să nu fie pe listă, trebuie să ne consultăm cu experții. Acești experți ar trebui să fie EGASO, Frontex și SAE. A crea un organism în plus cu prea multe voci și nu neapărat obiective nu ar uh, ajuta unui sistem care ar trebui să fie în măsură să reacționeze rapid. Iar în ceea ce privește mandatul parțial, pare un proces logic și ilustrează metoda de lucru de la Consiliu. Dacă intenția este să avem uh, o eliminare treptată a listelor naționale, atunci trebuie să ne asigurăm că statele membre nu sunt puse în dezavantaj, nemai fiind în măsură să returneze în plan individual uh, uh, cetățenii în țări în care înainte se putea face asta. Țări precum Bangladesh Pakistan, Ghana, Nigeria, Senegal ar trebui să fie privite ca posibile țări pentru această listă, fiindcă solicitanții de azil din aceste țări au o rată um, scăzută de recunoaștere în Uniunea Europeană. Iar lista ar trebui să fie ambițioasă și nu restrictivă, pentru ca, într-adevăr, să genereze rezultate. În ultimul rând, sprijin un mecanism puternic de revizuire și sunt de acord cu raportorul când spune că revizuirea trebuie făcută la 2 ani de la adoptarea instrumentului. Este esențial că atunci când discutăm despre legile noastre pentru azil, să știm că ele funcționează așa cum trebuie și că abordăm problemele care pot apărea pe parcurs. Asta nu impune întotdeauna niște modificări legislative. Uneori uh, sunt uh, necesare câteva linii directoare cu privire la implementare. Cred totuși că un element important al exercițiului de revizuire ar trebui să fie evaluarea dacă listele naționale sau nu ar trebui înlăturate permanent în favoarea unei liste comune europene. Acest mecanism uh, european ar trebui să dezavantajeze statele membre pentru că ele oricum se chinuie acum. Mulțumesc raportoare pentru muncă și aștept cu nerăbdare să progresăm cu acest dosar în săptămânile și lunile ce vor veni. Mulțumesc. Domnul Depre, acum de la Liberali. Mersi, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca și colegii care s-au exprimat până acum, aș vrea să încep prin a-mi exprima sprijinul pentru doamna raportor și pentru a o, prin a o felicita pentru munca, uh, pentru angajamentul său personal și pentru disponibilitatea de a discuta cu raportorii din umbră, în așa fel încât să ajungem la cea mai bună poziție posibilă a Parlamentului European. De asemenea, partajez această perspectivă, cea care pare să fie și a Consiliului, și anume a unui mandat parțial. Nu ne vom, uh, nu ne vom exprima în ceea ce privește lista în sine, chiar dacă inițial uh, am uh, considerat că abordarea comisiei era una bună, astfel încât pe baza acestei liste să putem avea un anumit tip de comportament pentru toți cei de pe listă și să uh, uh, ușurăm practic viața celor care se ocupă de controlul frontierelor. Sper că doamna raportor nu se va supăra pe mine. Am o întrebare. Comisia a anunțat că va depune un nou regulament pentru a crea o procedură de azil comună și unică în Uniunea Europeană, înlocuind directiva actuală referitoare la procedura de azil. Deci ceea ce discutăm aici face parte din pachetul de procedură. Sunt articole din directiva referitoare la proceduri. Întrebarea mea este următoarea. Care este sensul muncii noastre? Dacă Comisia va prezenta în curând o nouă directivă? Avem nevoie de asta sau nu? Sau așteaptă Comisia să ne exprimăm noi înainte să vină cu o propunere? Cred că, credeam că Comisia anunțase că va uh, depune o propunere în curând. Deci, cred că trebuie să întrebăm ce face cu uh, articolele actuale. Bun, deci întrebarea mea se adresează comisiei. Voi uh, reveni asupra două puncte specifice din raportul doamnei uh, raportor. Apoi, în propunerea inițială, era clar că unul dintre obiectivele propunerii era să se accelereze tratamentul uh, anumitor dosare pentru cei din țările respective, din țările de pe listă. Dacă nu avem listă, devine mai complicat. Însă, accelerarea nu are același sens în diferitele țări, pentru că până acum nu au fost armonizate termenele de uh, depunere a cererilor, ci mai ales uh, termenele de apel și consecințele uh, apelurilor, dacă, suspend, dacă suspendă sau nu procedura și așa mai departe. Uh, diferitele state membre au luat decizii diferite. Și întrebările mele către comisie se referă și la asta. Comisia uh, a anunțat o procedură de azil comună unică. Două lucruri apropo de propunerea așa cum este ea acum. Și aici uh, nu sunt de fiecare dată de acord cu doamna raportor. Ea propune crearea unui organ consultativ care ar fi pe lângă Comisia Europeană și ar fi destin din, uh, din uh, membrii EASO, UNHCR și a unor ONG-uri. Sunt destul de circumspect față de asta. EASO are ca una dintre misiunile sale principale să ofere uh, consiliere comisiei. Face parte din sarcinile lor. Am văzut concluziile Consiliului JAI din 21 aprilie, care face apel la crearea de mai multe informații despre țările de origine din partea EASO. Apoi, în comunicarea din 6 aprilie 2016 privind uh, un regim de azil comun, Comisia prevede consolidarea mandatului EASO pentru că acesta să devină un actor în punerea în aplicare a uh, regimului comun de azil. Deci, eu tind să consider că dacă ar fi să creăm o procedură de azil, interlocutorul nostru ar trebui să fie EASO. Pentru asta l-am creat. Și când EASO va depune un aviz la comisie, ei să se ocupe să consulte pe toată lumea de, de pe teren, ONG-urile și pe toți ceilalți. Însă eu aș considera că interlocutorul nostru trebuie să fie una dintre agențiile create special pentru asta. Închei imediat, doamnă președinte. Deci uh, este o problemă pe care mi-ar plăcea să o putem discuta. Care este interlocutorul nostru și cum organizăm uh, această uh, creare de avize? Sunt de acord cu raportoarea când spune că în momentul în care avem liste comune și criterii comune de a pune țările pe o listă, prezența listelor naționale nu se mai justifică. Putem discuta termenele, bun, că 2 ani, că 3 ani, însă la acest punct uh, sunt de acord cu raportarea. La final, aș vrea să spun că în momentul în care nu avem listă, momentul în care Comisia propune o nouă, o revizuire a directivei pentru proceduri, practic aș vrea să știm care este statutul a ceea ce facem, dacă ajută la ceva, știind că Comisia e pe cale să facă o nouă propunere. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Anderson. Uh, Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc raportare pentru munca întreprinsă pe acest dosar. Salut concluziile raportoare de a avea un uh, organism de consiliere în ceea ce privește analizarea situației uh, țărilor sigure. Și pentru a consolida acest organism, trebuie să vedem ce se întâmplă cu reprezentarea, cu um, membrii care fac parte din el și ce se întâmplă dacă lista europeană se aplică tuturor adăugirilor, suspendărilor și înlăturărilor de pe liste. Ne avem dubii în ceea ce privește mai multe elemente, de exemplu, mandatul parțial. Este o tentativă de a împărți această propunere în două. Pe de o parte, avem uh, conceptul și, pe de altă parte, conținutul. Și, uh, așa cum s-a mai spus, ne îngrijorează Turcia și faptul că e desemnată ca fiind o țară sigură. Consiliul încearcă acum să înlăture acest aspect de contencios cu privire la listă și ne face cumva să ne concentrăm pe o listă europeană lăsând la o parte țările explicite care vor apărea pe listă. Deci avem două probleme cu conceptul acestei liste europene, cu țările de origine sigure. Ce se întâmplă cu faptul că toate cererile de azil ar trebui să se bucure de tratament egal, iar solicitanții de azil ar trebui să aibă acces egal la resurse, indiferent de naționalitate sau de locul de origine? A doua îngrijorare a mea se referă la abilitatea Uniunii Europene de a reacționa la schimbare în anumite circumstanțe. Deci, eu cred că statele membre și sistemele judiciare pot acționa mai repede uneori decât instituțiile europene. Prin urmare, statele membre ar trebui să fie în măsură să uh, desemneze propriile liste naționale în concordanță cu legislația internațională și cu legislația europeană cu privire la directiva pentru procedura de azil, care consideră că un stat este sigur acolo când avem de-a face cu un sistem democratic, când nu există persecuție, tortură și conflict armat. Deci dacă ne uităm la ce se propune și dacă vedem că Turcia e pe listă ca un stat sigur, E clar că orice observator imparțial ar ajunge la concluzia că Turcia de fapt nu întrunește aceste criterii. Așa că aștept cu nerăbdare următoarea noastră întâlnire. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Jean Lambert. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și eu, raportoarei, pentru text și pentru muncă. Apreciem cum, uh, acei câțiva pași pe, pe abordarea parțială, deși există câteva îngrijorări în continuare, dar o problemă importantă este să știm uh, care sunt criteriile și procedurile. Nu să luăm o decizie fiind pripiți din punct de vedere politic. Ar trebui să vedem ce se întâmplă cu acest organism consultativ. Este pentru noi o propunere foarte importantă, pentru că avea un asemenea organism e oarecum un uh, regres în ceea ce privește presiunile față de politica uh, externă și securitate. Deci ne uităm la azil, la procedura de azil. Criteriile există deja în directiva cu privire la proceduri, avem și directiva cu privire la uh, calificări. Uh, care descrie puțin situația statelor care nu pot sau nu vor să ofere protecție cetățenilor. Vorbesc în calitate de președinte uh, a delegației care include anumite țări din Asia de Sud-Est, inclusiv uh, Pakistanul și Bangladeshul, și știu exact despre ce este vorba și cum uh, e interpretată legea pe anumite cazuri. Ne interesează organismul acesta consultativ. Avem și noi o parte din îngrijorările pe care le are domnul Depre în ceea ce privește rolul anumitor organisme, dar uh, e foarte greu să acceptăm să avem frontexul aici pentru că avem nevoie de o evaluare în situația, a situației din țara de origine. Despre asta este vorba, nu despre uh, ce este la îndemâna statelor membre. Și o întrebare legată de ceea ce a spus doamna Dati cu privire la perioada aceea de trei ani și legătura dintre o listă europeană și listele naționale, să vedem puțin ce se întâmplă și cu revizuirea listelor. Pentru că acceptăm uh, ideea că situația din țările de origine se poate schimba rapid uneori, prin urmare e necesar un sistem care poate reacționa la așa ceva. Doresc de asemenea să menționez un alt uh, subiect din discursul domnului Depre, care e încadrat cumva uh, la capitolul schimbări ale procedurii de azil. Am uh, discutat la vremea respectivă, mi-amintesc exact ce s-a vorbit atunci și mă uit acum la textul propus de comisie, temerea mea sau întrebarea mea fiind ce învățăminte a fost uh, trase uh, în urma ultimelor negocieri? Oricât, dacă această directivă va deveni un regulament, care iarăși afectează definiția solicitanților de azil, dacă ne uităm la proceduri, dacă ne uităm la alte lucruri care se întâmplă în acest domeniu, unde mai încadrăm și asta? Pentru că deja mie mi se pare că în ceea ce privește relocarea, um, suntem, am, am fost cumva depășiți de evenimente și până la urmă statele membre vor uh, decide singure. Așa că poate că pierd, am, riscăm să pierdem vremea când am putea face altceva. Mulțumesc. Domnule Breton este ultimul care a solicitat o intervenție. Merci, euh, Madame la Présidente, de me donner la parole. Je, je m'excuse d'être arrivé. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi pare rău că am întârziat. Am fost la reuniunea delegației pentru Maghreb. Îi mulțumesc, doamnei raportor, pentru munca foarte importantă depusă. Foarte multe lucruri interesante ne sunt propuse în acest raport. Uh, lista țărilor sigure mai târziu, de ce nu? Uh, Alinetul 24, care supraveghează puțin actele delegate, foarte interesant, însă există trei prevederi care mi se par problematice. În primul rând, amendamentul 5 nu o spun cu răutate, însă mi se pare puțin ipocrit. Spunem, lista comună de țări uh, sigure nu trebuie să aibă ca obiectiv reducerea uh, solicitanților de azil din țările respective. De fapt, este exact acesta obiectivul uh, urmărit de comisie și dacă noi spunem opusul, nu facem să progreseze adevărul. Amendamentele 7 și 25 creează un organism consultativ Sincer, încă un organism, nu mai putem, nu putem face oarecare economie, simplificăm lucrurile cât se poate și apoi încă un lucru, amendamentele 8 și 27, care pentru mine sunt inacceptabile, pentru că reprezintă un uh, atac la suveranitatea națională. Este vorba de amendamente care interzic uh, unor, țară, unor țări să păstreze pe lista lor proprie de țări sigure, uh, țări care nu ar fi pe uh, lista europeană de țări sigure. Atât uh, din partea mea, felicitări pentru raport. Da înainte de a da cuvântul Comisiei și Consiliului, am câteva întrebări și eu. Vorbim aici despre liste europene sau naționale de țări uh, sigure. E oarecum un uh, oximoron în termen de legislație internațională. Dacă întrebăm ICNUR, ne va spune că nu există așa ceva ca o listă de țări sigure. Trebuie să analizăm lucrurile de la un caz la altul în funcție de solicitările individuale. Un creștin din Pakistan poate fi într-o situație clară de a cere azil chiar dacă Pakistanul poate fi pe lista țărilor sigure în Uniunea Europeană, de exemplu. La fel s-a spus și despre Turcia. Gândiți-vă, dacă nu la curzii turci, la jurnaliști. Nu e acesta un oximoron în termen de legislație uh, internațională? Și acum uh, dau cuvântul domnului Nilsson din partea Comisiei. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că ne permiteți să oferim câteva comentarii preliminare în ceea ce privește acest raport. Două observații principale. În primul rând, Sunt amendamentele care clarifică coexistența listelor naționale și viitoarea listă europeană, ceea ce este foarte bine. Vrem să mergem înspre o Uh, europenizare treptată a conceptului de țări de origine sigure și uh, cred că aceste amendamente vor fi pozitive în această direcție. O a doua observație, sau mai degrabă câteva rezerve față de crearea unui nou uh, organism consultativ S-au făcut și alte comentarii pe marginea acestui subiect. Noi am creat oricum biroul pentru sprijin pentru azil, în așa fel încât să ofere ajutor instituțiilor, uh, consiliere pe politica de azil. Deci exact pe acest subiect. Și uh, um, ne legăm aici și de uh, comunicarea recentă a Comisiei. Vom analiza cum să consolidăm pe mai departe rolul și mandatul EASO, în așa fel încât să și ofere consiliere statelor membre, dar și instituțiilor, având la bază o analiză comună cu privire a, la listele țărilor de origine sigure. În comunicare am uh, anunțat și revizuirea directivei cu privire la proceduri ca să avem un regulament în loc și ca să existe o normalizare a procedurilor. Astăzi nu pot să spun ce va conține această propunere, dar mă uit la textul de acum, mă uit la propunerea de acum și văd că este o măsură pe termen scurt absolut necesară pentru a echipa statele membre cu instrumente necesare de combatere a acestei crize. Cu cât mai bine, cu atât mai repede, iar pe termen mediu și lung să vedem cum putem să ne consolidăm propriul nostru cadru ca să mergem înspre o armonizare și mai mare a procedurilor, incluzând uh, directiva de proceduri cu privire la țările sigure de origine. Mie mi se pare că aici nu există o contradicție. Oarecum timingul diferă cu privire la măsuri de termen, pe, ter, pe termen scurt și uh, măsuri cu bătaie lungă pe politica de azil. Mulțumesc! Dorește și reprezentantul președinției în exercițiu să intervină? Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, că îmi dați cuvântul. Mulțumesc, doamne raportor, pentru proiectul de text care cuprinde cumva și conversația noastră din urmă cu câteva luni, când am spus că am vrea o abordare parțială până ce avem contribuția expertă de la EASO și FRA. Și până acum am primit confirmări din partea EASO că au registrat solicitarea noastră și că vor prioritiza uh, produc producția de rapoarte proprii. S-a discutat în detaliu despre această propunere. Avem o propunere de compromis, avem un mandat de negociere conferit de Coreper și pe substanță vreau să subliniez două puncte principale de la Consiliu. În ceea ce privește durata și consecința suspendării, uh, e vorba de înlăturarea unui stat de pe lista țărilor sigure, articolul 3 din propunere. E vorba de ce se întâmplă dacă o țară este pe această listă sigură, a țărilor sigure, dar apar niște schimbări și în urma acestor schimbări, țara respectivă trebuie înlăturată de pe listă. Se recurge la suspendare. E oarecum uh, plasarea statului respectiv într-o zonă gri. Nu mai poate fi plasat pe o listă națională, unde, pentru că nici acolo nu se mai aplică conceptul de stat sigur de origine. Consiliul a propus să evităm această zonă gri pe cât posibil. Uh, tocmai din cauza motivelor ilustrate anterior de ceilalți, că realitatea la fața locului se poate schimba rapid. Prin urmare, Consiliul a găsit un compromis, și anume să limităm uh, suspendarea la șase luni și la fel și uh, uh, prerogativul Comisiei de a extinde această perioadă. Al doilea subiect menționat anterior se referă la nevoia de a clarifica legătura între o listă națională de țări de origine sigure și o listă europeană, mai ales după ce un stat a fost îndepărtat de pe lista europeană. Președinția s-a confruntat aici cu două extreme. Pe de o parte, uh, s-a oferit Comisiei un drept uh, nelimitat de veto cu privire la ce stat poate fi adăugat pe listă și asta după o primă înlăturare, sau statele membre pot adăuga uh, uh, pe lista lor un stat uh, imediat după ce a fost îndepărtat de pe lista europeană, ceea ce nu este de dorit. Am găsit un acord să limităm puterea Comisiei cu privire la dreptul de veto mm, al includerii unui stat pe lista națională după ce a fost înlăturat pe lista europeană. Nu știu, cer scuze, am fost vag în exprimare, Dar textul este foarte clar, sunt termene specifice pentru toate aceste acțiuni, cu deadline-uri, cu tot felul și Consiliul așteaptă cu nerăbdare discuția constructivă cu Parlamentul European pe acest subiect. Vă mulțumim! Mulțumesc! da, știu că ați ignorat să... Uh, că ați ales să ignorați întrebarea mea, dacă nu cumva totul intră în coliziune cu normele ONU pentru refugiați. Ideea aceasta de liste, da, nu e nicio problemă, revenim asupra subiectului cu proximă ocazie. Da, acum cuvântul doamnei raportor Sivighiom, dacă dorește. Da, foarte pe scurt, pentru că uh, vom discuta îndelung pe multe subiecte dar când îl ascultam uh, pe domnul de la Consiliu, pe de o parte era foarte precis și a spus că nu este suficient și cred că asta ne arată că trebuie să obținem mai multă fluiditate în a explica cum funcționează uh, elaborarea unei liste, cum funcționează criteriile de adăugare sau uh, excludere de pe această listă. Uh, să nu existe zone gri uh, mult prea ușor de înțeles. În ceea ce privește comitetul consultativ, uh, am spus de la bun început uh, că mă așteptam la observații uh, în acest uh, sens și uit, bun, am, mi-am asumat criticile, mai ales din partea colegilor britanici, dar în regulă. Dincolo de toate acestea, înțeleg foarte bine și Uh, sunt de acord cu ideea că EASO ar putea fi un partener legitim uh, în, acest, uh, în aceste demersuri. Nu cred că trebuie nimeni să creadă altceva. Însă cred că există și alte foruri um, importante pentru o altă perspectivă, um, o altă privire. Nu trebuie să facem un dita mai comitetul cu foarte multe persoane, cu 25 de persoane sau ce știu eu ce, dar evoluțiile sunt foarte rapide la fața locului, uh, de multe ori, și când o țară, când se întâmplă asta, când o țară nu mai este uh, sigură, este important să avem mai multe perspective asupra uh, subiectului. Vom vedea dacă putem ameliora această propunere de comitet consultativ. Apoi, în ceea ce privește cele spuse de doamna Anderson, cred că trebuie să lucrăm și nu este ipocrizie sau naivitate, deci trebuie să evităm ca acest concept să fie strict utilitar. Merită mai mult decât atât. Uh, merită să fie mai mult decât o gestiune a fluxurilor dintr-o țară sau din alta. Știu că poate să, folos- să servească la asta, că adesea servește la asta, dar munca noastră este să nu oprim la lista actuală, ci să creăm baze suficient de solide pentru că acest uh, sistem să fie folosit în mod corect în momentul în care uh, lista va deveni eventual uh, mai lungă în viitor. Vă mulțumesc tuturor pentru observații. Mulțumesc, uh, spune doamna președinte. Încheiem uh, discuția spunându-vă că termenul pentru amendamente este pe 13 mai la ora 12. Și cred că cu acesta se închide reuniunea noastră de astăzi. Vă amintesc că următoarea noastră reuniune va fi pe 9 mai la Strasburg la ora 19 până la ora 21, apoi vom avea două reuniuni pe 23 și 24 mai. Mulțumesc tuturor! Reuniunea noastră se încheie aici.